Good afternoon, everybody. Dear members, take your seat. Bună ziua, dragi colegi. Vă rog să luați loc. Trebuie să începem la două jumate. În mod normal ne reluăm lucrările la ora 3. Poate că unii dintre colegii noștri sunt pe drum, dar oricum mai avem multe de făcut, așa că pentru a respecta ordinea de zi și pentru a ține cont de această ședință comună trei comisii care se întâlnesc astăzi, LIBE, DROA din partea Comisiei AFET și Comisia DEVE. Cred că ar fi bine să începem imediat și să spunem bun venit aici la prezidiu domnului uh, Daniel Endres, director al Forumului Global pentru Refugiați din partea Înaltului Comisariat al ONU. Am să vă spun un pic care este contextul acestei întâlniri a celor trei comisii. După cum știți, urmează întâlnirea acestui forum global al refugiaților în luna decembrie, de pe 16 pe 18 anul acesta, iar pactul global în ceea ce privește migrația și azilul, cele două au fost adoptate la Națiunile Unite în 2018. Și acest prim for global care va avea loc în Elveția va fi o ocazie pentru a se întâlni toți actorii implicați, NGO-urile, instituțiile, delegații, instituțiile europene, bineînțeles, pentru a analiza oportunitățile, provocările și soluțiile posibile pentru a asigura o partajare a responsabilității în acest domeniu. Așteptăm și contribuția domnului Endres din partea înaltului uh, comisariat pentru refugiați al ONU. Sperăm că această contribuție să ne ajute în pregătirile noastre pentru participarea la acest forum global în Elveția în luna decembrie. Și vreau să vă anunț că în urmă cu o oră doar am avut o ședință pregătitoare și am avut un schimb de opinii cu domnul Endres, însă iată acum o facem și în mod deschis alături de membrii celor trei comisii care sunt implicate. Doamna Arena sau domnul Tobe poate doresc să spună câteva cuvinte introductive, după care vom trece la dezbaterea propriu-zisă. Doamna Arena, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această inițiativă de a ne întâlni cu domnul Daniel Andres pentru a avea un adevărat schimb de opinii interesant cu ocazia întâlnirii celor trei comisii sau subcomisii pe această temă. De altfel, prima săptămână de la New York uh, a reprezentat momentul de lansare al Pactului pentru Refugiați și Migranți și Parlamentul, prin cele trei comisii care sunt competente pe această temă, s-a mobilizat în mod clar pentru a asigura continuitatea acestui proces prin mai multe instrumente. Știm ce se întâmplă la dezbaterile de la uh, comisii și plenară, întâlnirile parlamentare uh, și în aprilie 2018 rezoluția care a fost adoptată pe această temă cu o mare majoritate. Vreau să reamintesc că o delegație cu 9 membri ai Parlamentului, cu membrii de la cele trei comisii, au participat la conferința interguvernamentală pentru adoptarea Pactului Mondial pentru Migrație la Marrakesh 10-11 decembrie 2018 și raportul acestei delegații arată posibilitatea de a avea o foaie de parcurs pe termen lung pentru a asigura continuitatea lucrărilor Parlamentului pe această temă. Parlamentul, în calitate de autoritate bugetară și braț legiuitor, trebuie să-și aducă contribuția pentru implementarea celor două acorduri internaționale, pentru ca cadrul internațional să fie respectat în cazul deplasării forțate, în cazul azilului, pentru a susține comunitatea de primire prin ajutorul umanitar și uh, susținere pentru dezvoltare. E important să încurajăm bunele practici uh, prin uh, încurajarea dimensiunii interne a dreptului și a celei externe cu respectarea dreptului refugiaților și a migranților ca un punct de referință important. Domnul Tobe, mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. Este un eveniment extrem de important și este o temă esențială pentru lucrările activității noastre la Comisia DEVE. Și aceasta după evenimente istorice din ultimii ani milioane de persoane strămutate în lumea întreagă, uh, multe dintre ele trăind în țări în curs de dezvoltare. Și dacă ținem cont de timpul care este petrecut uh, în uh, această calitate, este de în jur de 13 ani, e clar că rolul comunităților este crucial și de asemenea e nevoie de soluții durabile de returnare, relocare și așa mai departe. Refugiații nu pot fi dependenți de ajutor timp de generații, iar ajutorul european trebuie să fie eficient pentru a oferi susținere refugiaților și comunităților de primire în țările gazde. Ajutorul european umanitar și de dezvoltare trebuie să permită refugiaților și strămutaților să-și reconstruiască viața în condiții demne, ținând cont de nevoia de securitate, accesul la servicii de bază, locuri de muncă, educație și oportunități de viață. Mulțumesc foarte mult celor doi co-președinți și acum vom da cuvântul domnului Enders, după care vom avea timp de discuție, membrii vor putea interveni. Vă rog să ridicați mâna sau cartonașul pe care îl aveți la dispoziție pentru a vă înscrie și poate după aceea vom avea și ocazia să dăm cuvântul Serviciului de Acțiune Externă, Comisiei, pentru a completa pe teme de conținut dezbaterea aceasta legată de uh, forumul care va avea loc în decembrie. Domnule Enders, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, membrii ai Parlamentului European. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu aici pentru a discuta despre Forumul Global pentru Refugiați uh, pe care dumneavoastră îl pregătiți la Parlamentul European. Uniunea Europeană, prin instituțiile și prin statele membre, și-au luat un angajament foarte clar la nivelul uh, ordinii multilaterale internaționale. La doar un an după adoptarea acestui pact global pentru refugiați, iată că avem oportunitatea acum de a traduce în realitate acest pact prin intermediul Forumului Global pentru Refugiați, pe care, așa cum a spus și domnul președinte, va fi organizat uh, între 16 și 18 decembrie la Geneva anul acesta. Soluționarea situațiilor legate de refugiați poate fi realizată doar prin cooperare internațională, iar noi, uh, Agenția pentru Refugiați la nivelul ONU, așteptăm să cooperăm cu Uniunea Europeană tocmai pentru a implementa ceea ce este prezentat în acest pact pentru refugiați. Mi-aș structura intervenția pe trei teme principale. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre conținutul concret al acestui forum global, după care mă voi centra pe ceea ce ne așteptăm să obținem și, în sfârșit, a treia parte a intervenției se va referi la Uniunea Europeană și instituțiile europene, ce pot face acestea pentru ca acest pact global să fie implementat. Pactul global a schimbat, practic, paradigma ce oferă un răspuns uh, în situația refugiaților transpune practic ideea solidarității internaționale în acțiuni concrete pentru a avea un model mai previzibil și de partajare multiplă a responsabilităților. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, din 2010 până în 2020, am asistat la nivel global la noi conflicte care au apărut, Siria, Venezuela, Ucraina și așa mai departe și niciunul dintre conflictele vechi uh, nu au fost soluționate. Iată de ce în acești ultimi 10 ani numărul persoanelor strămutate în mod forțat practic s-a dublat, așa cum tocmai spunea în discursul introductiv unul dintre copreședinți, până la aproximativ 71 de milioane de persoane. S-a menționat de asemenea și faptul că 85% din aceste persoane strămutate forțat locuiesc în țările sărace ale acestei lumi și nu au o susținere adecvată, nici măcar în ziua de astăzi. Dacă ținem cont de faptul că atât de, mult refugi, atât de mulți refugiați rămân practic generații întregi în tabere de refugiați închise, așteptând doar ajutoare din afară, e clar că această situație este total nepotrivită și, prin urmare, Pactul Global pentru Refugiați cere tocmai în acest sens o schimbare radicală pentru a include refugiații în cadrul comunităților și pentru a susține aceste comunități de primire pe termen scurt, prin ajutor umanitar și protecție și pe termen lung prin intervenții la nivelul dezvoltării și pentru sectorul privat, așa cum se spunea mai devreme. Forumul Global al Refugiaților dorește să operaționalizeze acest pact global și să mobilizeze comunitățile internaționale pentru a face mai mult și mai bine pentru refugiați și pentru comunitățile ce le primesc, cei primesc. Acest forum global al refugiaților va fi convocat la fiecare patru ani la nivel ministerial și are o abordare de tip uh, multisectorial, multiparteneri, pentru a duce la oaltă guverne, asociații regionale, Uniunea Europeană, printre ele sectorul privat, organizații ale UN, actori din domeniul dezvoltării, uh, societate civilă, comunitățile de primire, uh, nivelul academic și, bineînțeles, și pe refugiați. Primul for de acest fel, primul for global va avea loc, după cum spuneam, în decembrie și în altul, uh, Comisaria pentru Refugiați uh, este uh, co-partener la acest forum și există și mulți parteneri internaționali alături de înaltul comisariat, printre care se află Costa Rica, Etiopia, Germania, Pakistan și Turcia. Toate aceste state vor fi reprezentate fie de șefii de state sau de guverne. În cadrul forumului, liderii globali și ceilalți actori vor avea posibilitatea să analizeze ce s-a făcut până acum, să partajeze și să prezinte bunele practici și, mult mai important decât atât, să vină cu angajamente foarte clare și noi pași în vederea susținerii obiectivelor globale ale acestui pact, printre care, în primul rând, să slăbim presiunea asupra țărilor gazdă. Așa cum spuneam și mai devreme, e vorba de țări care nu sunt susținute de ajuns și de multe ori comunitățile locale au nevoie de mai multă susținere. În al doilea rând, să uh, întărim rolul refugiaților, pentru că aceștia, în loc să aștepte timp de generații întregi în aceste tabere de refugiați, fără să aibă acces la o muncă și educație adecvată, ar trebui să fie integrați în comunități, să aibă parte de educație și să-și poată aduce contribuția prin muncă la această comunitate, astfel încât beneficiile să fie de ambele părți. În al treilea rând, să se găsească soluții uh, și în rândul țărilor terțe, printre care și relocalizarea și cel mai important obiectiv al patrulea este să uh, îmbunătățim situația în țările de origine, astfel încât refugiații să se poată întoarce acasă, cu speranța că resursele lor și educația lor vor fi la un nivel mai ridicat. Cu această primă ocazie s-au identificat șase domenii centrale de atenție, unde e o nevoie specială de susținere, domenii care sunt susținute și de state membre cheie și pot să vă confirm aici că Uniunea Europeană a cofinanțat problema educației, a partajării responsabilității, ocupare, condiții de viață și așa mai departe. Am să vă prezint pe scurt câteva dintre aceste domenii uh, responsabilitatea și partajarea poverii, e vorba de includerea comunității, solidaritatea față de aceste comunități gazda, astfel încât ele să vadă că situația se îmbunătățește alături de refugiați. În al doilea rând, un al doilea domeniu este educația. După cum știți, probabil jumătate din refugiați sunt copii și totuși 4 uh, milioane de copii nu au acces la educație în ziua de astăzi, ceea ce face ca refugiații să fie categoria de populație cea mai rămasă în urmă din punctul de vedere al educației și cum pot să-și construiască un viitor dacă sunt uh, atât de rămași în urmă din acest punct de vedere. În al treilea rând, uh, ocuparea și condițiile de viață. Spuneam mai devreme cât de important este pentru o adevărată integrare și a patra arie tematică este energie și infrastructură, în special energia curată, fără să lăsăm deoparte faptul că aproximativ 40% din refugiați în ziua de astăzi trăiesc în tabere de refugiați, unde în fiecare zi în jur de 3500 de metri cubi de lemn uh, sunt arși în fiecare zi pentru a se încălzi, pentru că nu, și pentru a-și găti hrana, pentru că nu au alte mijloace la dispoziție. Deci e clar că și îmbunătățirea capacităților este esențială și va ajuta statele membre să facă față mai bine acestei situații a refugiaților. Aș vrea foarte pe scurt să vă prezint care sunt principalele rezultate pe care le așteptăm și sper să aveți în fața dumneavoastră cele 10 puncte pe care le-am pregătit. Nu știu dacă documentul v-a fost înmânat, dar oricum ar trebui să fie disponibil. Dacă nu, este pe site-ul nostru și am să menționez doar câteva dintre ele, pentru că multe dintre celelalte le-am prezentat deja. În primul rând, cum putem spori susținerea și extinde susținerea? Dacă ne gândim la statele care sunt parte în Națiunile Unite, în jur de 30 uh, sau 40 sunt implicate în susținerea refugiaților sau sunt țări gazdă. Există posibilitatea de a extinde această bază, numărul de țări uh, implicate ca țară gazdă sau donatori, dar și alți, alți actori, cum ar fi sectorul privat. Un al doilea rezultat pe care ni l-am dorit este un element cheie și anume țările gazdă să includă refugiații în planurile lor de dezvoltare, pentru că doar în felul acesta va fi posibil ca refugiații să fie văzuți ca o altfel de categorie, să aibă acces la servicii medicale, la educație și infrastructura să țină cont de creșterea populației pe care ei o aduc. Și aici aș vrea să fac legătura cu un alt rezultat, și anume ne așteptăm ca refugiații să nu fie văzuți doar din punct de vedere umanitar. Am lucrat pe această teamă cu ECO, care este un partener esențial al nostru și oferă nu doar ajutor umanitar, ci și de protecție, dar refugiații, în plus, ar trebui să fie susținuți de principalii parteneri pentru dezvoltare, tocmai pentru că e nevoie de atâta timp pentru a găsi soluții. Și aici am avut angajamente clare din partea DEFCO sau NIR și alți parteneri la nivelul instituțiilor europene pentru a se implica alături de țările gazdă. Banca Mondială, pe de altă parte, are un rol important de jucat. Ea are un domeniu uh, special, un buget special de 2 milioane de euro care este dedicat pentru refugiați și pentru incluziunea lor. Am să trec acum la a treia parte a discursului meu și anume ce poate face Uniunea Europeană pentru a ajunge la un consens în acest forum și pentru a face progrese în ceea ce privește pactul global. Cred că în special Parlamentul, prin puterile sale legislative și uh, principal organism de supervizare, și-ar putea aduce o contribuție extrem de valoroasă pentru a respecta angajamentele din Pactul Global asupra refugiaților. Înaltul Comisariat al ONU dorește să se implice și să se consulte uh, referitor la noul pact pentru azil și migrație anunțat de noua președintă aleasă a Comisiei și așteptăm că Parlamentul și Consiliul să reformeze regulile UE ale azilului pentru a crește spațiul de protecție în Uniune Bineînțeles, suntem dispuși să oferim susținerea noastră și expertiza de care dispunem în acest proces. Pe de altă parte, trebuie subliniat că Uniunea Europeană are deja uh, foarte multă experiență. În primul rând, Există un element important, uh, viața în condiții demne, un document absolut esențial pentru lumea refugiaților, care a avut o putere de influență extrem de mare și în uh, ceea ce regăsim astăzi în pactul global. În al doilea rând, salutăm susținerea financiară crescută față de țările gazdă Știm că Uniunea Europeană a făcut deja foarte mult și acum ar fi important ca prin noul CFM să avem o atitudine mai sistematică și instituționalizată. Aș sublinia aici și rolul important al UE în procesele regionale și aș menționa inițiativa ECA pentru uh, Nordul și Estul Africii și implicarea uh, UE în această regiune, care a fost extrem de importantă pentru ca întregul proces să aibă succes. Uniunea Europeană este un actor esențial al multilateralismului, unul dintre principalii donatori de ajutor la nivel global și o face cu o paletă de instrumente extrem de largă care pot veni cu soluții pentru situația refugiaților. În mod ideal, Uniunea Europeană ar trebui să mobilizeze fonduri suplimentare de dezvoltare pe lângă asistența pentru dezvoltare pe canale multilaterale și bilaterale, cu beneficii directe pentru țările gazde și refugiați. Și cred că doar în felul acesta vom putea vedea un adevărat impact în țările gazdă, pentru că e nevoie de acest stimulent suplimentar. Facem apel, de asemenea, în fața Uniunii Europene pentru a utiliza viitorul cadru financiar multianual, mai ales instrumentul de cooperare și dezvoltare internațională pentru a crește finanțarea umanitară și a-și aduce contribuția la nivelul uh, comunităților uh, gazdă și a refugiaților. Cerem, de asemenea, Uniunii să țină cont de situația în țările uh, mari care primesc refugiați în lumea în curs de dezvoltare. Uniunea Europeană ar trebui să consolideze în mod sistematic angajamentul său pentru dezvoltare, pentru strămutații forțați și să ofere, să aloce bani pentru a preveni și a rezolva astfel de cazuri. O finanțare suplimentară de dezvoltare pentru, de ajutor pentru dezvoltare ar putea stabiliza situația, ar putea menține oamenii mai aproape de casele lor, unde marea majoritate doresc să rămână. Și aceasta îi va face să nu uh, mai înceapă uh, drumeții foarte periculoase pentru a ajunge în alte părți ale lumii. Însă finanțarea singură va avea un impact real doar dacă se produce și o schimbare a politicilor. Implicarea recentă a Băncii Mondiale în ceea ce privește strămuțarea forțată ne arată, președintele intervine Domnule Endres, aveți deja 15 minute, timp în care ați vorbit. Bineînțeles, sunteți invitatul nostru, puteți vorbi uh, și prezenta cât doriți, dar văd că mai aveți încă câteva pagini pregătite, așa că ar fi bine poate să încheiați aici cât mai repede și să dăm ocazia și colegilor din sală să intervină. Acesta este însă totuși, uh, domnule președinte, un element esențial pe care vrem să-l prezint în fața dumneavoastră. Și vrem să spun că diplomația europeană prin delegațiile din afara UE și prin toate mijloacele de care dispune a fost absolut esențială pentru a face față uh, problemelor de bază și a rezolva conflictele care au dus la această situație. În concluzie, aș vrea să vă spun că până acum i-am ajutat pe refugiați să supraviețuiască, însă acest nou pact va trebui să le ofere un viitor pentru comunitățile gazdă și comunitățile de refugiați și Uniunea Europeană este cea mai capabilă instituție și are cea mai mare capacitate în acest sens. Și îmi cer scuze din nou pentru faptul că am depășit timpul care mi-a fost alocat. Președintele, nicio problemă, sunteți invitatul nostru, sunteți binevenit. Știm foarte bine care sunt îngrijorările, îngrijorările înaltului comisariat pentru refugiați. Au fost prezente întotdeauna în dezbaterile comisiei noastre, a Comisiei Libe, faptul că e nevoie de deschiderea de noi căi legale de a lupta împotriva modelului de afaceri al traficanților de persoane, că e nevoie de o atitudine mai umană și coerentă cu valorile europene schimbări de politică. Toate aceste elemente au fost importante pentru marea majoritate a membrilor Comisiei Libe și cel puțin aici, la Comisia Libe, suntem absolut de acord cu ce ați spus. Avem însă o delegație, după cum știți, care se va uh, duce și va participa la acest uh, forum global al refugiaților cu nouă membri din cele trei uh, comisii. Eu voi fi președinte, de asemenea vor fi prezente Maria Walsh, Monica Silvana, Irina Von Vise, Damien Carem, Bernard Simnioc, Rob Ross și Malin Bjork. Și pot să vă spun că această întâlnire este importantă pentru ca delegația Parlamentului European să fie bine reprezentată acolo, la întâlnirea din decembrie. Însă acestea fiind spuse, știți că am avut deja o întâlnire pregătitoare chiar înainte acestei ședințe comune a celor trei comisii, să dăm acum cuvântul și colegilor. Avem deja o listă cu colegi care sunt bineveniți să adreseze întrebările lor invitatului nostru de astăzi și v-aș sugera, dacă membrii delegației pe care tocmai i-am menționat doresc să intervină pentru o primă rundă de intervenții, după care vor urma ceilalți colegi, ar fi foarte bine. Poate doamna Bjork dorește să înceapă sau altcineva. Domnul Carem, de asemenea, este prezent. Doamnă Bjork, vă rog. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru că ați venit la comisia noastră. Cred că ar trebui să vă mulțumesc în primul rând pentru complimentele pe care le-ați făcut la adresa Uniunii Europene și pentru realizările noastre. Poate știți că mulți din comisia noastră au fost destul de critici față de ceea ce n-am reușit să realizăm Aș vrea să spun că unul din lucrurile despre care aș vrea să vă spun, la care mă bucur foarte mult că voi participa cu ocazia acestui forum global, este că vom fi parteneri la felul în care Uniunea Europeană poate să își îmbunătățească toată capacitatea de protecție. În calitate de raportor pentru cadrul european pentru relocare, pot să vă spun că, cu adevărat, mă bucur foarte mult. În anumite dezbateri, se vorbește în diferite tonuri despre felul în care vin oamenii spontan în Europa și uh, despre felul în care ei solicită azil, ceea ce este un drept conform cu Convenția de la Geneva. Unele dintre uh, afirmațiile făcute nu au fost foarte clare în acest sens, dar eu zic că trebuie să fie foarte clare drepturile. Îmbunătățirea capacității în Europa, dar și îmbunătățirea uh, felului în care putem să apărăm în exterior este foarte important. Forumul uh, în care sunt implicați mai mulți actori e foarte important. Trebuie să colaborăm îndeaproape cu ONG-uri, cu comunitățile de refugiați care sunt actori importanți, iar fără aceste decizii nu o să putem uh, să mergem mai departe. Așa am lucrat până acum în Comisia Libe iar în calitate de raportor pot să vă confirm acest lucru. Și mă bucur de ocazia pe care o să o avem. Am făcut câteva progrese în ceea ce privește planurile de relocare și din ce în ce mai multe țări participă aici. Totuși mă îngrijorează că nu avem uh, un angajament pe termen lung din partea Uniunii Europene în această direcție. Sunt uh, cerințe în fiecare an, am vrea să vedem o abordare bazată pe protecția drepturilor omului, o abordare sustenabilă. Aș vrea să mulțumesc și UNHCR pentru privirea de ansamblu pe care a oferit-o în toată această perioadă în domeniul protecției refugiaților. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Aș vrea să dau cuvântul domnului Carem, pentru că este membru în această delegație. Mulțumesc foarte mult reprezentantului uh, înaltului comisariat pentru uh, refugiați din partea ONU. Cred că este bine să ne pregătim societatea pentru problematica uh, primirii acestor refugiați care nu este o problemă de conjunctură, ci este o problemă structurală. Trebuie să încercăm să um, îmbunătățim lucrurile aici. Am vorbit cu domnul reprezentant pentru a ști dacă autoritățile locale sunt și ele parte din forum pentru a putea avea o societate inclusivă, avem deciziile statale, dar avem și autoritățile locale care pun în aplicare până la urmă deciziile care țin de cotidianul persoanelor care vin pe teritoriul Uniunii Europene. Aceasta este preocuparea mea de fost primar eh, lângă Cale. De aceea vă pun eh, această întrebare. Noi eh, am vrea să știm dacă din partea comisariatului înaltului comisariat ne puteți confirma că participă și ele. Bun. Coordonatorii sau cineva ce dor- care dorește să participe, doamna Zippel, doamna Intveld, domnul Hamor, vă rog. E, e prefer- Mulțumesc, domnule președinte. Am preferat să aștept pentru că, că subiectul despre care doream să vorbesc în este situația cu Turcia și este mai specific decât uh, ce discutăm aici. Însă, dați-mi voie să spun două lucruri și la acest subiect. În primul uh, rând, care este rolul acestor state intermediare? Turcia a, a, și-a asumat uh, o sarcină de a primi foarte mulți refugiați Mul, mulți din acest uh, parlament critică însă Turcia în legătură cu operațiunea militară din Siria. Există o anumită îngrijorare latentă pentru că s-ar putea să dăm impresia că, că pozițiile Uniunii Europene și ale ONU să fie diferite în legătură cu uh, refugiații din Siria și care se află în Turcia. Acest Parlament și, în general, instituțiile europene au criticat foarte mult operațiunea militară și uh, posibila uh, uh, schimbare și epurare etnică, de mișcare demografică planificată de către Turcia agențiile ONU s-au oferit să însoțească întoarcerea refugiaților sirieni pentru ca aceasta să aibă loc în uh, condiții de securitate și să fie voluntară în primul rând pentru că aceste persoane care sunt uh, întoar- trimise înapoi în Siria să o facă la propria lor, după propria lor uh, voință. Ne dorim participarea Agenției ONU pentru Refugiați în, acest, în acest, aceste strămutări. Uniunea Europeană și ONU au avut o poziție asemănătoare și la fel de exigență în ceea ce privește respectarea dreptului internațional. Și dacă ne puteți da alte indicii în legătură cu această operațiune a președintelui Erdogan. Mulțumesc. Acum deputații care doresc să ridice probleme în legătură cu acest subiect. Doamna Stric, aveți cuvântul, ați ridicat uh, mâna. Da, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu lui uh, înaltului comisariat ONU pentru refugiați și um, am două întrebări către dumneavoastră. Dacă ne uităm la politica Uniunii Europene, aceasta se, con- se concentrează pe um, externalizarea um, sarcinilor pentru gestionarea refugiaților și deci pe un transfer de responsabilitate. Iar țările terțe, țările de tranzit, copiază exact acest comportament uh, pentru a-și uh, diminua responsabilitatea lor în uh, acest proces. Fiind dat că pactul uh, global are, de fapt, ca scop partajarea responsabilității, mă întreb dacă se observă aceste tensiuni între cele două tendințe și care este impactul acestor tensiuni, care este obiectivul pe termen lung pe care noi îl urmărim se critică tensiunile acestea la nivelul ONU sau la alte uh, nivele? Ați mai spus și că 85% dintre refugiați sunt uh, în această regiune, dar că nu toți pot să primească îngrijirea și protecția de care au nevoie în regiunea respectivă, pentru că există limite naturale. Uh, Există probleme de finanțare, dar nu numai. Dacă e vorba însă de relocare, n-ar fi mai inteligent să ne concentrăm pe refugiații mai vulnerabili, care necesită mai mult ajutor decât primesc în acea regiune? N-ar trebui țările occidentale să se concentreze mai mult pe partea aceasta? Nu vedeți uh, nevoia de a ne concentra deci pe refugiații care sunt cei mai uh, vulnerabili, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult, domnule Endres, pentru prezentarea dumneavoastră foarte clară, foarte factuală. Am două întrebări rapide. Aveți dreptate când ați spus că refugiații trebuie să fie integrați, dar de multe ori nu sunt, sunt în exteriorul societății foarte mult timp. Ați spus și că femei și copii, uh, și mai ales copii mulți, nu au acces la educație, ceea ce este șocant. Uh, ei n-au fost, uh, nu mai merg la școală de 5-6 ani, deci trebuie să facem ceva. Întrebarea e dacă statele membre sau statele din lume dacă există state în lume unde se întâmplă aceste schimbări, unde se oferă educație pentru uh, copiii unde sunt ajutate comunitățile de refugiați. Poate că puteți să ne numiți câțiva pionieri sau câțiva codași din Uniunea Europeană. A doua întrebare. În legătură cu ceilalți membri ai ONU, vreau să știu dacă mai sunt alte țări care au dorit să-și asume responsabilitatea. Dumneavoastră ați spus bine că dacă sarcina este purtată de mai mulți, e mai ușor pentru toată lumea. Și în final, ce distinție ați vrea să se facă între refugiați și migranții economici? M-ar interesa foarte mult distinția dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, domnule Kelly, doamna Bilde. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Endres. Nu voi putea participa la Forumul Mondial pentru Refugiații de la Geneva pentru că nu sunt destule locuri. Însă discuțiile se vor purta despre susținerea pentru refugiați și aș vrea să revin asupra raportului care a fost publicat acum câteva zile de către înaltul comisariat, care vorbește de măsuri pentru 60.000 de ex-migranți minori care au devenit majori de când au ajuns în Italia. În primul rând, 83,4% aveau între 16 și 17 ani când au ajuns, o vârstă foarte apropiată de maturitate. Aș vrea să știu pe ce se bazează estimările pe care le-ați făcut. Declarațiile celor interesați, așa cum se întâmplă de multe ori, vreau să citez un responsabil al unui ONG din martie anul trecut care nu spunea decât că există un singur uh, mijloc de a ști câți ani are cineva, e punând întrebarea. Dacă persoana nu poate să ne dea o dată precisă, atunci noi ne bazăm pe prezumția de minoritate în fața unor uh, tineri care pot să aibă 17 până la 19 ani, tot timpul se merge pe varianta de protecție. Uh, testul OSOS are o marjă de eroare de plus minus 2 ani și când există dubii, întotdeauna se vor pleacă pe varianta minorității vedeți posibilitatea de a face, lua măsuri suplimentare pentru acești tineri, având în vedere contextul dramatic din Sicilia, care este regiunea principală de primire, unde șomajul la tineri este de 57% și că, unde 55% din populație trăiește în riscul sărăciei. Aș vrea să adaug un exemplu pe care l-am văzut și de curând în Etiopia, unde am vizitat un, o tabără de refugiați care sunt 80.000 la număr, copiii merg la școală, am constatat există oarecare autonomie în multe lucruri, dar toate întrebările pe care le-am pus la diferitele asociații sau uh, guvernanți care ne-au uh, primit, în acest caz precis, nu se știe deloc ce o să facem cu acei oameni care sunt acolo câteodată de patru ani. Ceea ce ni s-a spus este că mm, ei aveau o meserie, aveau o casă și ar vrea să trăiască decent. Nu e singura tabără în această situație. Dar în acest caz precis, nu s-a făcut nicio propunere, nu se știe deloc ce se va întâmpla în următorii ani. Mulțumesc. Doamna Dupont. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru privirea de ansamblu pe care ne-ați acordat-o și pentru felul în care uh, a fost prezentat uh, programul dumneavoastră. Mi se pare că și felul în care este organizat programul uh, forumului arată că e vorba de pași concreți. Ceea ce mă interesează pe mine este întrebarea la care v-ați referit și dumneavoastră pe scurt, uh, ca fiind una din obiectivele conferi- unul din obiectivele conferinței, cum puteți să vă asigurați că mai multe state vor participa la gestionarea comună a problemei? Puteți să ne spuneți mai multe despre soluția comună? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Arena! Mulțumesc mult! Vreau să revin asupra îngrijorărilor lui Nacho, care vorbea de politica Turciei față de migranți. Ați spus că Turcia face parte din uh, membrii acestui forum și vreau să vă întreb dacă s-a prevăzut la un moment dat să se întrebe care este poziția Turciei, pentru că nu putem, pe de-o parte, să fim un operator de primiri și, pe de altă parte, o, un operator al uh, destabilizării regiunii din Siria. Vreau să știu dacă există un spațiu în care vom putea să punem întrebări directe Turciei. Uh, de asemenea și Arabia Saudită, nu știu dacă ea face parte din discuție, dar criza gravă umanitară cu care ne confruntăm în Yemen, cu o de strămutări interne de populații, um, ne face să ne gândim că și aceasta este o sursă foarte mare de probleme. Yemenul se află într-o criză umanitară extrem de gravă ca niciodată, cu un actor important care este Arabia Saudită și care este în același timp primul donator uh, umanitar. Deci, care sunt întrebările care mm, trebuie să le punem? Ați vorbit de cauzele profunde ale migrației, care sunt legate de multe ori de instabilitate. Care sunt întrebările care trebuie puse acestor țări uh, în acest context? O altă întrebare pe care aș vrea să o pun este că vedem în interiorul statelor membre din UE uh, și câteodată și în Parlament ideea condiționalității ajutorului, condiționalizării. Um, pentru ca țările să se angajeze, să, se, să promită că vor uh, face returnări forțate de multe ori sau returnări. La nivelul uh, ICNUR aveți uh, întrebări, aveți probleme sau discutați despre așa ceva? Ar fi oare o idee să ajutăm țările de origine sau mai degrabă să vorbim de mijloace complementare, stimulente acordate acestor uh, țări, mai degrabă decât să vorbim de condiționalitatea uh, ajutorului uh, față de acele țări. Și vreau să revin asupra unei intervenții unui coleg despre o parte din participarea unei părți din populația locală, adică autorităților locale, dar și a țărilor de tranzit, care de multe ori se află uh, în uh, uh, într-o tensiune constantă. Foarte multe deplasări sunt interne continentului african. Cum putem să ajutăm populațiile locale care uh, îi primesc pe migranți la ora actuală? Mulțumesc! Mulțumesc foarte multe întrebări. Dacă mai dorește altcineva, da, mai e doamna Camco, pe care nu vă văzusem. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc! Eu cred că acest forum global pentru refugiați încearcă să se pregătească mai bine pentru viitor și pentru refugiați. Însă, cât, în ce măsură ați încercat să uh, găsiți o soluție și pentru tragediile precum uh, inundații și așa mai departe? Europa nu a fost pregătită pentru catastrofele care au venit și nici pentru situația migranților. În continuare suntem în această situație. Chiar dacă sistemul a fost îmbunătățit, totuși trebuie să nu ne oprim din eforturi. Ce date aveți și ce tendințe vedeți în concluziile dumneavoastră? Cum poate Europa să-și îmbunătățească mai bine sistemul 5-10 ani de acum încolo și care sunt îmbunătățirile care trebuie făcute? având în vedere colaborările, colaborările în domeniul politicilor europene care există deja? Ce se poate face mai mult? Mulțumesc! Mulțumesc, cred că nu am mai scăpat pe nimeni și eu zic că trebuie să ne întoarcem acum la prezidiu pentru ca să dăm cuvântul pentru răspunsuri. Domnule Endres, aveți cuvântul ca să răspundeți, vă rog. Um, <clears throat> first, let me thank you for the many interventions, also the many supportive Vă mulțumesc pentru foarte numeroasele intervenții de susținere care reflectă și spiritul Parlamentului. În ceea ce privește relocarea, aș spune că există necesitatea unei strategii pe termen lung. Noi am propus o strategie pe trei ani, uh, care va fi prezentată și la forum. Este uh, cel puțin începutul unui angajament pe termen mai lung. Și, într-adevăr, transferul este uh, protecția majoră pentru cei 85%, uh, majoritatea de 85%. Întotdeauna sunt cazuri cu risc mai mare care au fost uh, torturați sau care au risc de tortură și care vor trebui transferați spre un alt stat. Autoritățile locale deseori uh, poartă greul uh, influxului de refugiați și fac tot ceea ce pot pentru a uh, susține atât statele gazdă cât și refugiații. Am avut în urmă cu un an un, un, o rezoluție în acest sens. În ceea ce privește rolul Turciei, au existat o serie de intervenții și trebuie să înțelegeți că, în primul rând, trebuie să ne gândim la impactul umanitar al uh, desplasărilor forțate. Este impactul principal al nostru și trebuie să separăm uh, Uh, acțiunile politice și cele umanitare, recunoscând faptul că acțiunea politică este necesară pentru a găsi soluții. De asemenea, după cum uh, am spus, Turcia uh, este gazda a 3,5 milioane de refugiați din Siria. Următoarea țară este Pakistanul cu 0,5 milioane. Este o abordare excele, excepțională și din ceea ce privește incluziunea. Așadar, este o poveste foarte pozitivă. În ceea ce privește evenimentele recente din nordul Siriei, există acum multe eforturi în curs și se pare că situația se îmbunătățește Eh, și cu voia dumneavoastră mă voi opri aici în legătură cu această situație. În ceea ce privește externalizarea refugiaților eh, către state mai sărace sau să nu le, le permitem intrarea în Europa, întrebarea vine unde este echilibrul. Solicităm statelor membre și celor care nu s-au implicat eh, să se implice mai mult și pentru că, nu, bineînțeles, nu putem să uh, rezolvăm crizele mondiale cu izolare. Nu vom ajunge la niciun rezultat, însă trebuie să avem un echilibru uh, atât pentru ajutor. Acest uh, ajutor uh, pentru statele care vor uh, primi cei mai mulți refugiați uh, trebuie să fie privilegiat către statele care prim, îi primesc pe cei mai mulți. La Întrebarea domnului Kelly, vă mulțumesc. Nu pot să vă dau o listă a statelor membre ale Uniunii Europene spre care putem să arătăm cu degetul, uh, însă sunt unele state care uh, au luat au acceptat cel mai, cei mai mulți refugiați, uh, aceștia sunt și cei mai mari donatori. Există o diferență foarte mare între state membre cu capacitate asemănătoare, însă în conformitate cu pactul pentru refugiați. Eh, Etiopia are o politică de a păstra refugiații în tabere, excluși de uh, comunitățile locale, uh, timp de decenii. Aceste tabere nu sunt ideale, Etiopia a adoptat o lege în ianuarie, proclamația, pentru a schimba complet acest lucru, să permită refugiaților acces la școlile locale, la sănătatea locală și ca 9.000 de persoane să eh, devină parte a comunităților locale. Aici este nevoie de susținere enormă din partea tuturor actorilor implicați și exact asta, după cum am spus, oamenii doresc să lucreze, este vorba de 30.000 de uh, locuri de muncă în zone industriale care vor fi disponibile pentru refugiați. Deci se înregistrează progrese. Întrebarea despre cum să avem acces la mai multe state membre. Trebuie să facem calculele în Europa, Vedem cine poate să facă mai mult. Sunt unele state extrem de bogate care nu sunt prea interesate de refugiați, însă sunt uh, câteva state membre cheie cu care acționăm concertat către toți partenerii potențiali care ar putea să uh, ne ajute mai mult și care sunt to- toți invitați la acest uh, forum și în, în ultimul rând înțeleg, bineînțeles, conotațiile complexe între statele membre care cauzează deplasări. Este o situație extrem de complexă și înțeleg Uh, cele menționate de dumneavoastră, însă trebuie să înțelegeți și că, în calitate de actori umanitari, noi trebuie să lucrăm în situații extrem de polarizate și trebuie să colaborăm cu toți actorii tocmai pentru a putea da susținere și protecție pentru cei mai vulnerabili. În ceea ce privește datele în legătură cu punctele de presiune din viitor, există o concentrare enormă acum pe regiunea Sahelului, cu consecințe asupra mediului, eh, asupra nesiguranței, eh, a disparităților economice. Acolo cred că eh, se vor concentra crizele. Nu vă pot da cifre concrete în acest moment. Bineînțeles că lucrăm pe partea de previziune și cu Consiliul de Securitate pentru Prevenție. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule Endres. Poate câteva uh, remarci de încheiere din partea cu uh, președinților. Comisia va putea să se exprime în legătură cu perspectiva SEAE, în legătură cu acest forum din Geneva în decembrie. Dacă doriți să luați cuvântul, comisia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, în interesul uh, economisirii timpului, în numele Comisiei Europene, vă mulțumim ICNUR pentru munca pe care o depun în ceea ce privește deplasările forțate și relocările parteneria- să recunoaștem parteneriatul cheie pe care îl avem cu ICNUR în acest domeniu al strămutărilor forțate. Vedem acest forum pentru refugiați ca un moment cheie pentru a crea un impuls pentru pactul global și pentru a crește răspunsul la situația refugiaților. De asemenea, este o ocazie pentru a face schimb de bune practici, atât în ceea ce privește diverse state specifice, cât și la nivel global, și pentru a arăta practicile care pot să ajute comunitatea internațională să găsească soluții la uh, tragedia refugiaților. ICNUR a menționat în uh, intervenție că uh, Uniunea Europeană este un uh, glo- donator global și uh, care se implică pentru a găsi soluții și vrem să demonstrăm acest uh, rol de leadership la forum. Acum ne facem pregătirile pentru acest forum. Vom co-sponsoriza patru din cele șase domenii de discuție bazându-ne pe experiența de implementare a diverselor uh, politici uh, Uniunii, ale Uniunii în domeniul uh, stămutărilor uh, și gestiunii crize, gestionării crizelor uh, pentru a contribui la bunăstarea refugiaților cu o abordare uh, globală a Uniunii Europene. Vom participa la acest forum și în special vom continua să conlucrăm cu ICNUR dincolo de acest forum pentru a uh, rezolva uh, problemele legate de aceste strămutări forțate care necesită o răspundere colectivă și vom continua să conlucrăm și după acest forum în, pentru rezolvarea acestor probleme. Câteva remarci de încheiere din, de partea podiumului, din, din domnul Tomas Tobe. Vă mulțumesc și mulțumim ICNUR pentru acest schimb de opinii. Bineînțeles că este un subiect uh, extrem de complex și este foarte important să înregistrăm progrese în următorii ani. Cred că domnul director avea dreptate când spunea că trebuie să ținem cont de refugiații în planurile de dezvoltare pentru fiecare stat, chiar dacă avem păreri diferite chiar în interiorul Parlamentului European, cred că cu toții putem să fim de acord că este important ca Uniunea Europeană să aibă un rol de uh, lider în acest uh, domeniu. Urez uh, mult succes! Cu toții suntem de acord că acțiunile, faptele contează mult mai mult decât uh, vorbele. Da, vă mulțumesc uh, um, foarte mult pentru această contribuție. Vreau și eu să vă asigur că această reuniune de la Geneva conform strategiei care a fost uh, stabilită în uh, Pactul Global pentru Refugiați, va fi și o șansă să facem diferența între realitate și uh, dezinformare și între știrile false și manipularea acestei dezbateri, pentru că avem nevoie de clarificări când Vorbim despre cifrele reale, despre oameni, state de tranzit, de origine, de destinație, modelul de afaceri al traficanților și percepția greșită care s-a uh, răspândit în ultimii ani împreună cu așa numita criză a refugiaților din Uniunea Europeană, care a fost percepută foarte des ca o amenințare la adresa Uniunii Europene, la identitatea Uniunii Europene, la securitatea Uniunii Europene. Acest lucru nu corespunde prin valorilor, prin principiilor Uniunii Europene, legii, legislației Uniunii Europene. Este o oportunitate foarte bună pentru a schimba, face un schimb de opinii în legătură cu bunele practici pentru a îmbunătăți calitatea răspunsului european la acest uh, fenomen global care nu se va opri în curând. Așadar, mi se pare un schimb de vedere foarte util. Uh, Parlamentul European este implicat, uh, nu va fi doar un partener pasiv, ne vom angaja într-o serie de discuții care vor avea loc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Endes. Vă mulțumesc uh, tuturor. Continuăm acum cu agenda Comisiei Libe după acest punct care a fost în comun. Well, if you will, with no... Așadar, continuăm. Următorul punct este punctul 14 și privește raportul din partea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul în legătură cu implementarea. Vă rog, puțină liniște. Dacă puteți să ne permiteți să trecem mai departe cu ordinea de zi. După cum spuneam, avem aici următorul punct. Este vorba de directiva privind dreptul la a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, dreptul de a informa o persoană terță și dreptul persoanelor private de a comunica cu persoane terțe și cu autoritățile consulare în momentul privării de libertate. Este vorba de această directivă 2013-48-UE. Una dintre măsurile prevăzute în cadrul la inițiativa Comisiei în cadrul foii de parcurs 2019 pentru a consolida drepturile de procedură, drepturile procedurale. Am avut un pachet uh, cu privire la drepturile procedurale și am adoptat uh, cel puțin șase directive legate de acest, uh, această strategie pentru a consolida drepturile procedurale prin dreptul european. Ne-am achitat de atribuțiile noastre în acest pachet. A treia directivă care a fost adoptată în acest sens pentru transpunerea procedurilor penale și dreptul la informare în cadrul acestor proceduri care au dus la această discuție. Parlamentul European și-a dorit standarde chiar și mai înalte, drept la un avocat, în toate statele membre. Cu toate acestea, datorită insistenței Consiliului, a excepțiile de la articolele 3, 6 și 5 eh, legate de excepții în fază preliminară, ar fi interesant să ascultăm din partea Comisiei cum au fost implementate aceste excepții în legislația națională și cât, în câte state membre. Așadar, avem aici acum o prezentare din partea Comisiei. Am, dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei. Bună ziua! Vă mulțumesc că mi ați dat cuvântul și că ne dați această ocazie pentru a prezenta raportul în legătură cu implementarea directivei cu privire la accesul la asistență juridică și aspectul important al comunicării în momentul privării de libertate. Într-adevăr, am uh, depus acest raport uh, înainte de termen. Termenul era în luna noiembrie am uh, redactat acest raport în luna septembrie și în aceeași zi uh, Agenția pentru Drepturile Fundamentale din Viena a uh, publicat un studiu foarte interesant pe același subiect. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați menționat și perspectiva globală a întregului program legislativ din care face parte directiva cu privire la dreptul de acces la un avocat. Putem să ne bucurăm de rezultatele acestuia, subliniem faptul că acest uh, proiect legislativ a fost unul de succes dacă comparăm situația cu cele șase directive adoptate urmând uh, acea acea foaie de parcurs. Este vorba de un standard mult mai ridicat comparativ cu ce propusese Comisia mult mai devreme în 2004 pentru o decizie cadru în legătură cu drepturile procedurale. O decizie cadru care a fost discutată la Consiliu atunci, fără implicarea Parlamentului European, pentru că tratatul de la Lisabona nu era încă în vigoare și care a rămas blocată la Consiliu datorită uh, necesității unanimității. Este un lucru important de menționat ca și context. Deja în timpul negocierilor directivei, statele membre sau o serie de state membre au propus uh, această legislație, în special în legătură cu dreptul de acces uh, la un uh, avocat și poate v-aș ruga să mergeți la a doua, a doua imagine, mm, sentința Saldus, care trebuie să fie subliniată aici, pentru că în 2008, după cum știți, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat această sentință foarte importante care explică faptul că reprezentarea legală trebuie să fie posibilă de la primul interogatoriu din faza cea mai incipientă a anchetei și a subliniat că, în principiu, fără uh, apărare, atunci întreaga, întregul proces penal uh, ar putea să fie fără bază. Acest lucru a avut loc chiar înaintea negocierilor pentru directivă. Am adoptat după aceea directiva cu privire la accesul la un avocat în 2013, mult mai devreme decât directiva echivalentă în legătură cu asistența juridică în 2019. Comisia a decis să împartă aceste, aceste două tematici în contextul crizei economice și de asemenea datorită dificultății subiectului, am continuat să ne urmărim uh, aproba, abordarea foi de parcurs uh, și în final am adoptat aceste șase directive uh, în totalitatea lor. În ceea ce privește directiva la accesul la un avocat, perioada de transpunere s-a terminat în, 27 noiembrie 2016 și de atunci am demarat uh, examinarea. Chiar în timpul perioadei de implementare am susținut statele membre prin organizarea unor reuniuni de experți unde s-a discutat implementarea directivei și unde erau o serie de proiecte finanțate de Uniunea Europeană pentru a susține proiectul de implementare. Mm, ca, lucru care s-a aplicat pentru toate cele șase directive. După încheierea perioadei de transpunere, Comisia a lansat uh, nouă proceduri de nerespectare a prevederilor tratatului. Este vorba de un pas uh, obișnuit care se aplică în cazul în care statele membre nu au depus legislația de implementare după un anumit termen. Trei din aceste proceduri sunt încă deschise și acum, după perioada de examinare, am uh, elaborat raportul de implementare. Aș dori să Uh, parcurgem această directivă și diversele sale articole, unul câte unul, și uh, după aceea, în contextul discuției fiecare proceduri, putem să uh, punem accentul pe procedurile care, aspectele care merită atenția. Începem cu domeniul de aplicare al directivei, dreptul de acces la un avocat, articolul 2, alineatul 1. Punctul de plecare al uh, aplicării drepturilor directive trebuie să fie momentul în care persoana este informată printr-o notificare oficială sau alt, uh, altfel că există proceduri în justiție împotriva sa. Acest punct a fost ales uh, uh, intenționat de către colegiuitor care, fără a face form, referire la un act formal de punere sub acuzare, care să vină din partea autorităților uh, responsabile. În mod global, această prevedere a fost transpusă în mod corespunzător prin legislație care face trimitere la asemenea activități sau prin prevederi care se aplică în orice fază a procedurii care acordă drepturi deja foarte timpuriu. Există și câteva preocupări legate de anumite state membre care încă fac uh, trimitere la un act formal de acuzare sau uh, reguli care se aplică doar din momentul uh, privării de libertate, lăsând deschis, deschisă chestiunea aplicării acestei directive atunci când nu există privare de libertate. În ceea ce privește mandatul uh, de arestare european, articolul 2.2, acesta arată că trebuie aplicat încă din momentul detenției. Majoritatea statelor membre au ales principiul mutatis mutandis, deci uh, în funcție de uh, situația procedurilor pentru mandatul de arestare european și în funcție de procedurile penale. Câteodată s-ar putea să existe îndoieli că nu toate drepturile sunt acoperite. Următorul slide, vă rog. Trecem acum la uh, conținutul principal al accesului la un avocat, anume articolul 3 al directivei, care arată care este punctul de plecare și conținutul acestui drept. Și aici trebuie să subliniem și acesta uh, decurge din cauza saldus, asistența trebuie să fie dată în timpul interogării și mai ales în cazul în care există o privare de libertate. Directiva este clară și în ceea ce privește aplicarea dreptului înaintea uh, interogării de către autorități și aici, din punctul de vedere al legislației, am avut uneori îndoieli dacă acest drept se aplică înaintea interogării sau nu, pentru ca persoana să pregătească această interogare care va urma din partea autorităților. Dreptul la un acces fără niciun fel de întârziere după privarea de libertate. Aici legislația uh, respectă criteriile și procedurile în marea majoritate a statelor membre. Uneori, atunci când e vorba de consultările cu avocatul înainte de interogare, am găsit că există o limitare în ceea ce privește durata acestui contact cu avocatul. De multe ori durata este limitată la 30 de minute, lucru pe care îl vom analiza cu atenție. Și așa cum ați menționat și dumneavoastră, Trebuie să vorbim aici despre chestiunea derogărilor în ceea ce privește dreptul uh, de a avea acces la un avocat și acest lucru îl cunosc foarte bine. Am fost parte a echipei de negociere la momentul respectiv. S-a dezbătut enorm pe această temă la nivelul Consiliului și Parlamentului și chiar și în interiorul Consiliului și interiorul echipei de negociere a Parlamentului. Iar cei care erau aici la momentul acela poate își reamintesc că ultimele puncte delicate, dificile, au fost legate tocmai de confidențialitatea comunicării între avocat și uh, persoana uh, suspectată sau acuzată și derogări. Și acesta a fost punctul care s-a soluționat uh, abia în ultimele trialoguri. Aveți dreptate, Parlamentul European a insistat foarte mult și pe o analiză detaliată în raportul Comisiei, tocmai pe aceste aspecte delicate. Fiind vorba de numărul statelor membre care au utilizat această posibilitate de derogare, am putea spune că 4 5 din statele membre au implementat prevederile articolului 3.6 Trebuie să reamintim că acest articol 3.6 permite existența unor derogări, însă în circunstanțe foarte restrânse, atunci când e vorba de protecția unor valori fundamentale, cum ar fi, de exemplu, viața, integritatea fizică a persoanei sau uh, nevoi foarte urgente legate de anchetă. Analizăm procesul de transpunere în statele membre. O bună parte din statele membre au urmat îndeaproape textul directivei, au transpus pur și simplu acele derogări, însă acestea fiind spuse, au mai rămas câteva chestiuni legate de condițiile legale uh, pentru posibilitățile de derogare sau uneori anumite criterii îndoielnice atunci când e vorba de riscuri de natură generală, de uh, dovezi uh, care ar putea dificulta ancheta sau care ar putea afecta succesul final al anchetei. Și aici ne întrebăm uneori care este legătura cerințelor din directivă pentru că avem prevederi precum uh, extinderea uh, nejustificată a perioadei de detenție în cazuri de forță majoră, de exemplu, și care ar putea afecta anumite acte de urmărire penală. Alte prevederi, care nu sunt niște derogări tipice, au fost și ele analizate, de exemplu, prevederi legate de faptul că atunci când un avocat a fost informat, uh, atunci autoritățile pot merge mai departe cu urmărirea sau acte care nu pot fi amânate și documente ce nu pot fi furnizate avocatului. Un al treilea element care trebuie analizat în detaliu se referă la limitele de timp pentru ca un avocat să se prezinte, pentru că de multe ori am constatat situația în care legislația nu era clară și marea majoritate a statelor membre, mai ales în acele țări unde se aplică astfel de limite temporale, uh, există și mecanisme care au fost implementate între timp pentru notificarea rapidă a avocaților, iar pe de altă parte, statele membre au interesul de a se asigura că interogatoriile și anchetele se pot realiza rapid Uh, în timpul prevăzut pentru ca cauza respectivă să fie prezentată unui judecător și aici uh, prevederile referitoare la limitele de timp bineînțeles că pot afecta situația, lucru care trebuie analizat mai departe. Cealaltă temă, președintele, Vă rog să mă scuzați, dumneavoastră încercați să faceți o prezentare cât mai exhaustivă, sunt uh, uh convinsă, însă uh, la orele 16 avem o prezentare a Ministrului de Justiție din Lituania și mai trebuie să fie timp suficient și pentru dezbatere din partea colegilor, așa că v-aș ruga poate mai succint. Am să încerc să fiu mai uh, rapidă, am crezut că am 30 de minute la dispoziție. Da, dar prezentarea Comisiei în fața Parlamentului European este tocmai în ideea de a avea o dezbatere pe, pe marginea ei. Da, în ceea ce privește confidențialitatea comunicărilor, un principiu esențial care este reafirmat în directivă și aici am văzut că statele membre uh, respectă practic aceste prevederi și a fost o temă care a fost puternic dezbătută. Un alt punct de dezbatere a fost uh, cel al uh, derogărilor și aici am să revin la sfârșitul prezentării. dreptul de acces la un avocat uh, în cadrul procedurilor legate de mandatul european de arestare. Aici, dreptul de a avea acces la un avocat în statul membru mm, de execuție a mandatului a fost uh, absolut implementat, însă au existat oarecare probleme în ceea ce privește statul membru emitent. Aici uneori lipsesc anumite elemente de legătură. Cât privește comunicarea în urma arestării, a detenției, foarte succint. Sper să puteți citi aceste informații de pe slide-urile noastre și după aceea. Aici comunicarea trebuie să fie posibilă imediat după detenție, fără niciun fel de întârziere nejustificată și aceasta are legătură cu domeniul de aplicare a directivei, lucru care s-a precizat destul de târziu. Aici s-ar putea să avem anumite probleme cu derogările care sunt prezente în 18 state membre. Un alt capitol, articolul 5, 2 și 4, cu prevederi extrem de importante legate de persoana suspectă sau acuzată sub 18 ani. Aici avem uh, elemente extrem de importante cu reguli care sunt oarecum îngrijorătoare în unele state membre atunci când e vorba de informarea titularului de responsabilitate parentală, atunci când nu este conform interesului superior al copilului sau când trebuie să se țină cont de uh, cel care este titularul acestei responsabilități, care trebuie să fie informat cât mai repede cu putință comunicarea către persoane terțe, deci comunicarea directă sau comunicarea cu autoritățile consulare. La această temă aș vrea să vă spun că în majoritatea statelor membre există această comunicare cu persoanele terțe. În unele state membre această comunicare poate apărea uh, un pic mai târziu, atunci când se află, de exemplu, în detenție preventivă, ceea ce ar putea oarecum încălca acel principiu fără nicio întârziere nejustificată, iar cât privește comunicarea cu autoritățile consulare, de multe ori am văzut uh, că e vorba de implementarea directă a Convenției de la Viena, care are o redactare foarte asemănătoare cu articolul 7 al directivei, deci aici, în general, nu sunt probleme și implementarea a fost una corectă. Ultimul slide. Al doilea, ultim slide, vă rog. Principalele chestiuni pe care aș vrea să le rezum acum la final. Așa cum se vede și în concluziile noastre, principalele chestiuni uh, care au mai rămas uh, de discutat sunt legate de domeniul de aplicare a directivei sau prevederi care se impun doar atunci când persoana este uh, lipsită de libertate, derogări, probleme legate de legislația pentru derogare sau dreptul de acces la un avocat în statul membru emitent al mandatului de arestare europeană. Am să mă opresc aici. În ultimul slide se vede care este legătura între această directivă și următoarele directive legate la, de asistența juridică și ar trebui să ținem cont în special de faptul că toate aceste directive sunt interconectate și, prin urmare, ar trebui să acționeze împreună. Atunci când accesul la un avocat nu se implementează corect, E foarte greu să implementezi corect alte directive, mai ales cea referitoare la consilierea juridică sau garanțiile oferite copiilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. De fapt, o jumătate de oră era timpul total pentru această dezbatere, dar sunt mulți membri care doresc să intervină cu întrebări. Trei persoane s-au înscris, nu știu dacă mai este și altcineva care dorește să intervină. Vă rog să nu ezitați, dar foarte pe scurt, pentru că n-ar trebui să uh, îl facem să aștepte pe ministrul de justiție din Lituania la următorul punct de dezbatere. Deci, uh, doamna Zipel, vă rog, și foarte succint, dacă puteți, uh, pe cât puteți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru acest raport și am văzut că în discursul introductiv arată cât de multe probleme mai sunt după peste șase ani de la adoptarea directivei. Lucru care este adevărat pentru accesul la un avocat, în multe cazuri nu e ușor, iar cât privește confidențialitatea comunicațiilor cu avocatul, care este utilizată în mod uh, regulat și, de asemenea, timpul pe care îl are la dispoziție un avocat pentru asistență și aceasta pentru a asigura un proces echitabil. De multe ori, cei care se află în custodie sau în detenție, persoanele sunt încurajate să renunțe la un avocat și sunt foarte proste informații în legătură cu consecințele acestei renunțări. Deci, iată care ar fi întrebarea mea pentru comisie. Care este situația actuală în ceea ce privește procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, câte astfel de proceduri mai sunt în curs și dacă toate se referă oarecum la aceleași puncte și câte state au rămas în urmă pentru implementarea corectă a întregii directive. Mulțumesc, domnul Sarsalehos. Foarte pe scurt, domnule președinte, în uh, acest raport se arată că o problemă de soluționat ar fi accesul la un avocat în statele membre emitente ale mandatului de arestare european și mi-aș dori să ne dați mai multe detalii din partea reprezentantei Comisiei la acest punct. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Chinici. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Eu am o întrebare specifică cu privire la garanții și dispozițiile cu privire la minori, care sunt, uh, după cum am auzit din articolul 5, aliniatul 4 sunt tratate în această directivă. Aș vrea să știu de la Comisie dacă are date statistice cu privire la aplicarea derogărilor Uh, prevăzute pentru dreptul uh, uh, minorilor de a avea protecția părinților sau a altei persoane care este tutorele lui în cazul unei detenții a minorilor. Am auzit mai multe îngrijorări în legătură cu acest subiect. E cu atât mai îngrijorător când ne uităm la pagina 14 cu privire la faptul că unele statele, state membre au o legislație care nu prevede mecanisme clare, care să țină cont de interesul superior al minorului în cadrul aplicării acestor derogări. Și de aceea vreau să întreb uh, Comisiei dacă ne poate face o precizie cu privire, o precizare cu privire la numărul de state membre care știu despre această excepție și în ce măsură vor să uh, facă uz de această posibilitate, mai ales având în vedere directiva din 2016 care a îmbunătățit și garanțiile procedurale pentru minor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Purec. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh... Mulțumesc. Domnule președinte, la articolul 13 se arată că nevoile speciale ale suspecțiilor sau acuzaților trebuie să fie avute în vedere în implementarea directivei. Raportul Comisiei arată că toate statele membre au reguli specifice în ceea ce privește persoanele cu dizabilități și copiii. Raportul nu menționează alte motive de vulnerabilitate însă. Vreau să vă întreb dacă Comisia știe dacă în anumite state membre uh, traume care decurg, uh, de exemplu, de pe urma violenței uh, conjugale ar putea fi considerate ca o vulnerabilitate în acest sens. Nu știu dacă mai dorește cineva să pună vreo întrebare, se pare că nu. Ne oprim aici și acum vă rog pentru comisie. Ați uh, observat că membrii au respectat criteriile de concizie. Aș vrea să vă rog și pe dumneavoastră să încercați să faceți la fel de bine pentru a răspunde în timpul cel mai scurt cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Bineînțeles, este important pentru noi ca adoptarea și implementarea acestei directive să se facă corect. Aș vrea aici să subliniez uh, faptul că s-au făcut progrese mari la nivel global. Noi, la Comisie, suntem uh, gardianul tratatelor și suntem foarte conștienți de acest uh, rol al nostru. De aceea, comisarul desemnat pentru justiție, domnul Reinders, va monitoriza îndeaproape implementarea făcută la nivelul statelor membre pentru toate instrumentele, inclusiv această directivă și nu vom ezita atunci când va fi nevoie de uh, a lansa acea procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, principala preocupare era dreptul uh, de a avea acces la un avocat în statul membru emitent, însă nu era foarte clar, uh, nu aveam date statistice foarte clare și nici în ceea ce privește interesul, interesul superior al copilului nu aveam informații suficiente sau uh, referitoare la alte persoane adulte responsabile care ar putea să aibă această responsabilitate a copilului. Avem uh, probleme cu aproximativ 10 state membre în acest sens. La articolul 13, persoane adulte vulnerabile și persoane vulnerabile în general, aici trebuie să subliniez importanța recomandării făcute de comisie, care ține cont de nevoile acestor persoane, dar e vorba de o categorie de persoane foarte eterogenă, Iată de ce e greu să venim cu prevederi foarte precise. Sper să fi fost destul de succintă. Mulțumesc! Da, vreau să vă asigur, spune președintele, că prezentarea pe care ați făcut-o, bineînțeles, va fi distribuită între toți membrii comisiei noastre, deci uh, va fi la dispoziția noastră pentru a analiza această informație și pentru a o înțelege mai bine. Vă mulțumesc pentru prezență. Se încheie aici dezbaterea aceasta și trecem la următorul punct, o prezentare care va fi făcută de ministrul de justiție din uh, Lituania, domnul Elvinas Iankevicius, căruia îi spunem bun venit aici, la comisia noastră. Lituania, un stat membru important al Uniunii Europene, bun venit! And we're also welcoming the participation in this point in the order of the day Bun venit la dezbaterea de astăzi și domnului Evaldas Pasilis, care este procuror general al Republicii Lituania, și domnului Nerijus Meilutis, care este președintele instanței regionale din Kaunas care vor încerca de asemenea să-și aducă contribuția la dezbaterea noastră pe o temă extrem de delicată. Vom avea o oră la dispoziție. Acesta este timpul care a fost programat. Vă rog să țineți cont de acest lucru. În mod clar, este o adevărată onoare pentru noi să-l avem astăzi aici pe ministrul de justiție al Lituaniei, domnul Iankevicius. Mă refer la uh, o chestiune foarte delicată pe care o vom dezbate astăzi. Pe 24 iulie am primit o scrisoare din partea ministrului în care mi trăgea atenția asupra acestei chestiuni așa uh, numitul caz sau cauza din 13 ianuarie, care are de-a face cu ancheta uh, lansată de Federația Rusă asupra procurorilor și judecătorilor care se ocupă de această cauză. În urma acestei scrisori m-am întâlnit cu domnul ministru, care mi-a explicat situația în detaliu și cu acea ocazie domnul ministru a arătat că este dispus să vină în fața Comisiei Libe. Decizie ce s-a luat ulterior la întâlnirea coordonatorilor Comisiei noastre pe 8 octombrie. Dacă ținem cont și de implicarea Comisiei AFET, pentru că e clar că și aceasta este implicată, fiind vorba de relațiile între UE și Rusia. Prin urmare, membrii Comisiei AFET au fost și ei invitați pentru a participa la acest schimb de opinii. Ce se întâmplă cu acest eveniment din 13 ianuarie? În 1991, pe 13 ianuarie, o confruntare violentă între manifestanții pentru independență și trupele sovietice a avut loc la turnul televiziunii din Vilnius. Un eveniment dramatic în istoria acestei țări, în timpul cărei, căruia 14 civili și-au pierdut viața și 702 au fost răniți. În martie anul acesta, Tribunalul Regional din Vilnius a considerat aceste evenimente din ianuarie 1991 ca fiind un act de agresiune din partea Uniunii Sovietice față de Lituania și, prin urmare, l-a declarat pe domnul Dmitri Iazov, fost ministru de apărare al Uniunii Sovietice, ca și alți 60 de ofițeri sovietici i-au declarat uh, vinovați de crime de război și crime împotriva umanității pentru felul în care s-au implicat în acel eveniment pe 13 ianuarie 1991. Am fost uh, informat în uh, preancheta realizată în această cauză că doar 5 din 289 de cereri de asistență juridică care au fost prezentate către Federația Rusă de către Lituania au fost uh, implementate. În plus, în 2018, Comisia de Anchetă a Federației Ruse a deschis uh, o cauză penală împotriva procurorilor lituanieni care anchetau sau se ocupau de această cauză. Anul acesta, o altă anchetă a fost deschisă împotriva judecătorilor lituanieni care se ocupau de cauză. Iată deci, ne aflăm aici pentru a asculta ce are de spus ministrul ă, lituanian, după care vor interveni foarte succint procurorul general și președintele Tribunalului Regional din Kaunas, urmată de o dezbatere cu colegii noștri pe această temă. Domnule ministru, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru introducere. Mulțumesc, stimați membrii din Comisia Libe, pentru oportunitatea de a vă prezenta și a discuta cu dumneavoastră acțiunile recente ale Federației Ruse împotriva procurorilor și judecătorilor lituanieni care investigau evenimentele tragice din 13 ianuarie 1991 la Vilnius, când Uniunea Sovietică a încercat să înnăbușe independența de curând câștigată. Este foarte important să vedem aceste evenimente și contextul lor istoric în urma concluzionării um, uh, protocoalelor secrete ale pactului Ribbentrop-Molotov din 1939 când URSS-ul uh, a ocupat uh, republicile independente Letonia, Lituania și Estonia. După adoptarea declarației de independență a Lituaniei pe 11 martie 1991, URSS-ul a încercat un act de agresiune împotriva noastră. Pe 13 ianuarie 1991, armata sovietică a început o operațiune militară împotriva poporului din Lituania. Dacă se poate, vă rog să puneți slide-urile. Trupele sovietice au decis să calce peste cetățenii noștri, să ne distrugă onoarea, să ne încerce să ne dezdrobească încrederea, dar după cum ați văzut, nu au reușit. În acel moment, ei au ocupat cu forța clădirile din Ministerului de Apărare, uh, a unele sedii ale uh, presei, iar trupele sovietice au încercat să cupe și Parlamentul lituanian. Foarte mulți oameni neînarmați au venit la aceste instituții pentru ca să le apere. Femei, bărbați, copii, cu toții am uh, ieșit uh, în iarna rece spărând că nimic nu se va întâmpla, dar în acea noapte, din păcate, în 13 ianuarie 91 s-a întâmplat ceva îngrozitor în uh, turnul de televiziune de la Vilnius. Era târziu, era frig și deodată s-au auzit țipete și trurpe au apărut din întuneric. Ei au văzut oamenii acolo, dar au tras în ei, au continuat să tragă, au uh, ocupat sediul turnul, turnul televiziunii. 14 civile au fost omorâți și uh, răniți, alți mulți, de către armata sovietică acum uh, atâția ani, ceea ce este extrem de dureros. În martie anul acesta, Curtea lituaniană a dat o sentință cu privire la evenimentele din 13 ianuarie 91. Prin această sentință, mulți oficiali uh, din uh, fosta uh, fostul spațiu în care ne aflam și care acum sunt sunt în putere, la putere în Belarus și în Rusia, au fost uh, considerați vinovați pentru violență împotriva civililor. Însă, anul trecut, Comitetul de Investigații al uh, Federației Ruse a deschis un caz penal împotriva procurorilor din Republica Lituaniană care investigaseră acest caz. Iar în aprilie anul acesta, un dosar penal împotriva judecătorilor care au dat această sentință a fost deschis. Un, o cauză penală care este bazată pe articole din codul penal, mai precis um, cea care incriminează o persoană inocentă de um, acte penale. E vorba de un asalt uh, nemai întâlnit asupra independenței justiției și a statului de drept în general. Noi considerăm o astfel de acțiune din partea Federației Ruse ca fiind incompatibilă cu, statu- cu statutul statului de drept. Este un uh, act de um, ingerență să, adu- să uh, încerci să aduci în fața justiției procurori și judecători din alt stat. Aceasta nu este decât o încercare de intimidare a independenței justiției și o încercare de a scutura la temeliile statului de drept al unui stat membru care este membru în Uniunea Europeană. Nu e vorba numai de statul de drept din Lituania, ci e vorba de statul de drept în general ca valoare în toată Uniunea Europeană, care este pus în pericol de acțiunile unui, unui stat terț. Eu cred cu tărie că orice atac împotriva unui judecător sau procuror lituanian este un atac împotriva întregii Uniuni Europene. Domnule președinte, dragi colegi, suntem foarte îngrijorați că Consecințele acțiunilor Federației Ruse ar putea să fie abuzul acordurilor de cooperare bilaterală și multilaterală pentru a cere extradarea unor persoane din motive motivate politic pentru a putea fi persecutate. Dreptul la libera circulație a acestor oficiale ar putea să fie restrâns și libertatea lor ar putea fi în pericol. Mai mult decât atât, aș dori să mă refer la rezoluția Parlamentului European adoptată în 19 septembrie 2019 cu privire la importanța memoriei și istoriei europene pentru viitor. Parlamentul European și-a exprimat poziția foarte clară cu privire la acțiunile uh, leadership-ului rus uh, din momentul de față de încercare de uitare a crimelor uh, regimului sovietic și consideră că această acțiuni sunt un ingredient al, al luptei cu informații și împotriva adevărului protejarea statului de drept este în pericol, iar toate acțiunile Federației Ruse împotriva oficialilor lituanieni nu, poate să fie, nu pot fi trecute cu vedere. Dacă se continuă astfel de acțiuni împotriva judecătorilor și procurorilor din Lituania, nu există nicio garanție că mâine nu se vor începe acțiuni similare împotriva oricărui judecător sau procuror dintr-un stat membru al UE. Judecătorii și procurorii din Lituania de astăzi au devenit o țintă pentru Federația Rusă, dar mâine s-ar putea să fie judecătorii sau, uh, sau procurorii din Olanda în care au fost implicați în cazul avionului uh, căzut și doborât sau cei polonezi care încearcă să investigheze alte cazuri cel, ca cel din 2010. Parlamentul European, în um, rezoluția pe care am menționat-o înainte, a declarat că integrarea europeană ca model de pace și reconciliere a fost o alegere liberă a popoarelor europene pentru ca să se angajeze pentru un viitor partajat și aici Uniunea Europeană are o responsabilitate deosebită de promovare și salvgardare a democrației, de respectare a drepturilor omului și a uh, statului de drept, nu numai în interiorul, ci și în exteriorul Uniunii Europene. Eu sunt convins că Parlamentul European își va folosi prerogativele pentru ca să protesteze împotriva acțiunilor uh, întreprinse împotriva procurorilor și judecătorilor din Lituania și va invita Federația Rusă să combată impunitatea și să ceară dreptate pentru acești oficiali fără amenințări asupra judecătorilor din UE și fără atacuri asupra statului de drept. Stimată Comisie Libe, sperăm că dumneavoastră să luați o poziție fermă față de aceste evenimente prin elaborarea și adoptarea unei rezoluții pe această temă. Este un fapt că astăzi țări terțe au încercat deja să influențeze alegerile din state membre UE. Stimați membrii din Comisia Libe, decizia de astăzi ne va uh, pune în poziția să spunem dacă permitem unei țări terțe să influențeze sistemul judiciar din altă țară. Timpul trece și eu cred că pe viitor lumea va fi mai pașnică, dar astăzi avem nevoie de o decizie clară. Această zi s-ar putea să fie una foarte importantă, când stimabilii membrii din Comisia Libe vor apăra statul de lep și nu vor permite niciunui stat, uh, niciunui stat să pună în pericol justiția altui stat. Vă mulțumesc, domnule Mianchevicius, pentru că ne-ați uh, prezentat aceste cazuri și pentru că ne-ați explicat despre ce este vorba și ne-ați vorbit despre implicațiile actelor de încercare de uh, fragilizare a statului de drept și al uh, uh respectării sistemului judiciar aceste drepturi, uh, statul de drept, independența justiției sunt înscrise în tratatul UE. Acum însă putem să dăm cuvântul pentru discuții și colegilor, dar există o remarcă mm, suplimentară pe care dorește să o facă domnul Valdas Pasilis, care este procurorul general al Republicii Lituania și după aceea domnul Nerius Melitus, care este, după cum spuneam, președintele curții regionale din Lituania. Aveți cuvântul, vă rog. Domnul procuror general, mulțumesc, domnule președinte, stimate, domnul, stimate doamne, stimați domni, membri în Comisia Libe, mă bucur că pot să completez discursul domnului ministru al justiției. Vreau să vă spun că în 1991 au fost condamnate persoane în, din fosta structură comunistă Uh, din uh, Ministerul Apărării, din uh, unități paramilitare, pentru că crime au fost comise, um, au fost folosite explozibili, arme, tancuri, care au dus la omorul din culpă a 14 civili și la rănirea alte 800 de persoane. Acest caz este extrem de grav și este documentat în 699 de pagini de uh, proces. 800 de pagini de documente importante se adaugă la acestea și mii de videouri sau de poze. Mărturia multor oameni ne-a uh, adus și la uh, 300 de Uh, investigații și din partea experților sau alte acțiuni procedurale. În ciuda faptului că autoritățile Federației Ruse au refuzat să colaboreze în acest caz, autoritățile lituaniene au lucrat din greu pentru ca să adune diferite mărturii suficiente de la 67 de persoane în momentul în care s-a dat sentința de vinovăție în 2019, în martie. După cum constatăm, autoritățile Federației Ruse au început să facă pași pentru intimidarea oficialilor uh, din justiția din Lituania. Dincolo de invocarea articolelor din codul de procedură penală uh, cu, la adresa procurorilor și judecătorilor, dincolo de um, investigațiile injuste care au fost confirmate de către uh, un for uh, al Republicii Lituaniei uh, și de oficiul procurorului general în 2019, aceste cazuri continuă. Investigația este condusă de Comitetul de Investigație al Federației Ruse. Este vorba de o investigație ilegală, iar articolul 299 care este invocat din codul penal al uh, Federației Ruse nu îi se potrivește. Cererea de investigație a fost și de protecție a fost uh, de asemenea inițiată de către oficiul procurorului iar mai multe persoane au fost um, condamnate de către curțile, de către curtea din Lituania, dar trebuie să știm că codul penal din Rusia, la articolul 299, vorbește de sentințe de la 5 la 10 ani pentru astfel de activități, iar autoritățile ruse caută dovezi pentru a putea aplica acest articol. Investigația în curs, însă, din partea Lituaniei, nu a putut conform, confirma astfel de activități legale. În conformitate cu datele obținute de către Lituania și de către procurorii și judecătorii din Lituania, nu se poate constata uh, o compatibilitate cu articolul respectiv. E foarte important ca toate măsurile să fie luate pentru protejarea procurorilor și judecătorilor uh, lituanieni. Parlamentul European a adoptat o rezoluție importantă și dacă ar mai adopta o rezoluție cu privire la judecători și procurori din Lituania, aceasta ar fi un pas important pentru independența justiției înăuntru și în afara Uniunii Europene. Mulțumesc. Domnul Meilutis acum are cuvântul, dar vă rog maxim 3 minute. Pentru că după aceea trebuie să adresăm și întrebări domnului ministru. Vă rog, aveți cuvântul. Stimate domnule, parla... domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Sunt foarte recunoscător pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o de a vorbi în fața comisiei dumneavoastră. Sunt absolut de acord cu ce a spus domnul ministru al justiției, nu vreau să repet ce a spus dumnealui. Aș dori să subliniez însă câteva aspecte. Din perspectiva mea, sunt foarte importante aceste puncte. În primul rând, eu cred că declarația rusă cu privire la investigația deschisă la adresa și ancheta deschisă la adresa uh, procurorilor și judecătorilor din Lituania este motivată politic. Este vorba de o intimidare a judecătorilor care deja au dat o sentință în Lituania și este vorba de o încercare de a merge la Curtea de Apel și apoi la Curtea de Casație pentru a contesta această sentință. Însă, peste 50 de apeluri au fost deja înregistrate. Cauza penală este încă în curs, dar ni se pare că este deja clar ce dorește să facă Rusia prin această declarație. Rusia a trimis mesaje foarte clare judecătorilor noștri. Trebuie să le vă fie frică pentru că vă vom aduce în fața justiției. E clar că aceasta poate avea un impact grav asupra justiției și independenței ei. E clar pentru toată lumea că orice persoană, orice organizație, orice stat trebuie să nu interfereze cu activitatea judecătorilor care sunt independenți sau cu orice activitate independentă a unui stat încercând să influențeze aceste activități. Astfel de declarații violează principiul fundamental al um, Uniunii Europene care se bazează pe statul de drept. Noi, judecătorii, am uh, respectat mereu acest principiu, iar în cadrul echilibrului puterilor în stat am susținut tot timpul echilibrul uh, bazat pe acest principiu. Vrem să vă cerem, deci, nu numai să-i protejați pe judecătorii lituanieni, ci în același timp și să reafirmați faptul că Europa respectă principiul statului de drept și că ea condamnă orice interferență în uh, activitatea independentă a curților. Noi, ca un uh, for independent de justiție, am acționat deja pentru a ne proteja judecătorii atât la nivel național cât și la nivel internațional. Înainte să cerem susținerea Parlamentului European, Consiliul Judiciar din Lituania a publicat o declarație în care condamna public aceste acțiuni ale Rusiei și a cerut susținerea atât puterilor executive cât și legislative din stat. Am primit susținere și înțelegere din partea lor. Consiliul Judiciar din Lituania a primit de asemenea ajutor din partea Consiliului uh, European uh, de Justiție, iar la ENSG s-a discutat deja la Consiliul Judiciar um, despre uh, acest caz. S-a primit susținere din partea mai multor rețele internaționale. Totuși, credeți că aceasta are un impact pe Rusia? Nu. Răspunsul este clar nu. Aceasta confirmă și faptul că Rusia nu mai ascultă niciun argument legal care vine de la organizații naționale sau internaționale. Și vreau să afirm încă o dată că această problemă este pur politică. De aceea, noi considerăm că Parlamentul European trebuie să-și exprime o politică o poziție clară politică pe acest subiect și trebuie să-i apere pe judecători. Iar această poziție trebuie să fie exprimată prin intermediul unei rezoluții pe care noi vă cerem să o, să o lansați. Am vrea să mai subliniem că noi, europenii, trebuie să fim uniți atunci când ne protejăm valorile pe care le-am stabilit. Este prima dată că judecători uh, europeni sunt amenințați în independența lor atât de rău de un stat terț. Dacă nu spunem stop acum, probabil că nu vom fi ultimii țintiți. Oare Europa va vrea și va tolera așa ceva? Aceasta e întrebarea cheie pe care eu vă adresez fiecăruia dintre dumneavoastră înainte să vă las să luați o decizie. Mulțumindu-vă încă o dată pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să vorbesc aici din numele judecătorilor din Lituania în comisia dumneavoastră, vreau să vă mai spun că eu cred că apărarea publică a acestora este deja un pas pentru apărarea justiției. Sper însă că discutarea subiectului să nu se termine aici în Comisia Libe și să devină uh, subiect, un subiect important pentru întregul Parlament European. Sper ca Parlamentul European să reafirme nu numai uh, importanța uh, statului de drept, ci să protejeze independența tuturor judecătorilor europeni. Vă mulțumesc pentru timp, vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze dacă am depășit. Bun, mulțumesc! Avem acum uh, timp să discutăm și domnul ministru trebuie să, in, să răspundă la ceea ce ați uh, dorit dumneavoastră să întrebați. Deci aveți cuvântul acum ca să întrebați mai întâi coordonatorii prezenți. Dacă nu sunt coordonator, o să-i dau cuvântul mai întâi doamnei Mețola. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru contribuția dumneavoastră aici. Foarte pe scurt, aș vrea în numele grupului PPE să vă spun că noi susținem ferm Lituania. Masacrul din 1991 a avut efecte mult dincolo de granițele Lituaniei. Este vorba de un episod pe care întreaga Uniune Europeană îl înțelege așa. Nu putem decât să fim complet de acord cu dumneavoastră că judecătorii lituanieni sunt judecători europeni și vreau să folosesc această ocazie ca să ne exprimăm solidaritatea cu protecția judecătorilor și procurorilor care au investigat evenimentele din 1991, masacrul din 13 ianuarie și au condus acest proces. Procurorii și judecătorii din Lituania sunt judecători și procurori ai UE și deci trebuie să fie protejați de influențe ilegale și ingerențe din afara Uniunii Europene. Trebuie să poată să-și exercite uh, obligațiile meseriei lor într-un context uh, sănătos și cred că Parlamentul European susține toate aceste afirmații și eforturile pe care le-a făcut toată lumea pentru a reuși să dăm cale liberă justiției. Noi suntem întotdeauna pentru o justiție independentă în Uniunea Europeană care poate să își facă datoria în interesul tuturor cetățenilor și cu siguranță voi saluta și ultima declarație pe care ați făcut-o care spune că ar trebui să fie un subiect care să depășească limitele Comisiei Libe, un subiect care ar trebui să se discute în toate grupurile parlamentare din Parlamentul European și că trebuie să fie un subiect de mare interes. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Sipăl, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea de astăzi. Cred că trebuie să fim conștienți de situația în care ne aflăm, pentru că se ridică aici întrebări uh, judiciare, e vorba de independența justiției, dar este vorba de o relație și cu o țară terță și de situația delicată pe care încă o constatăm în țara dumneavoastră, în țările vecine, în legătură cu vecinul Federația Rusă. Trebuie să avem grijă cum tratăm problema, trebuie să analizăm atent ce se întâmplă, dar este evident că trebuie să apărăm independența justiției, independența judecătorilor în activitățile lor, în conform cu legea. N-ar trebui să existe niciun dubiu în legătură cu aceasta. Nu trebuie să uităm și că e vorba de aspecte externe aici. Avem nevoie de o dezbatere mai largă despre felul în care putem să urmăm pașii de urmat și uh, cu ce putem face în urmărirea cazului. Cred că discuția de astăzi nu este decât un punct de plecare pentru ca să putem uh, urmări mai departe evoluțiile și să vedem ce se întâmplă pe viitor și să vedem cu aceasta cum putem să ne protejăm sistemul de justiție în UE și independența judecătorilor. Mulțumesc! Doamna Intveld, dacă doriți. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc ministrului și celorlalți uh, vorbitori pentru informațiile acordate. Ca și colegii mei, aș dori să exprim susținerea și solidaritatea, pentru că, după cum am spus, pe bună dreptate, judecătorii lituanieni și procurorii sunt uh, europeni, nu este o afacere bilaterală între Lituania și Rusia, este o afacere care ține de Uniunea Europeană și Rusia și trebuie să protejăm integritatea sistemului nostru judiciar, uh, Lucruri pe care le discutăm deseori aici și cred că ar fi bine dacă Parlamentul European ar face o declarație în acest sens. Am câteva întrebări, doar pentru că nu cunosc uh, de toate detaliile cazului. Ați menționat, dacă am înțeles corect, uh, că s-a discutat acest lucru la rețeaua europeană a Consiliului pentru Uh, justiție și că s-a făcut o declarație, dar este disponibilă pe undeva aceasta, pentru că ar fi foarte utilă, ar trebui să uh, cercetăm implicațiile acestei acțiuni în ceea ce privește cooperarea polițienească cu Rusia. Noi transmitem date personale și alte fel de informații cu Rusia. Aceste date ar putea fi oare utilizate împotriva nu doar cetățenilor europeni, ci împotriva judecătorilor și procurorilor. Ce înseamnă acest lucru în ceea ce privește libertatea de circulație? În ce fel de implicații practice sunt în acest caz? Pentru că acestea vor fi instrumentele uh, folosite pentru intimidare și cei care sunt implicațiile sau reformulez. Acest caz este încă în pe rol care ar fi pe lângă declarațiile politice uh, uh, căile de atac juridice. Uh, Tribunalul de la Strasburg sau ce fel de alte instrumente legale avem la dispoziție. Bineînțeles că aceste proceduri durează mai mult timp decât o declarație politică, că nu acceptăm uh, intimidări și ingerințe din partea statelor terțe. Vă mulțumesc, doamna Indvel, doamna Breyer. Domnul Breyer, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și numele grupului meu, uh, Verzii va vă asigur de solidaritate cu cauza dumneavoastră, pentru că principiul independenței justiției este unul extrem de important și trebuie apărat. Dincolo de uh, problema pe care ați ridicat-o, ne preocupă, în general, utilizarea politică a anumitor instrumente și acest lucru se aplică, de exemplu, și Interpolului, meca- mecanismului Interpol, care poate, pare să fi fost folosit uh, în ultima vreme pentru persecuții politice. Se discută uh, faptul că statele membre uh, ale UE au executat mandate de arest emise din motive politice, acestea ar putea fi folosite și în cazul dumneavoastră Aș adăuga la cele spuse de doamna Metzola, aveți indicații asupra faptului că date din partea Uniunii Europene ar fi fost folosite pentru anchetele din Rusia, pentru că acesta este un aspect uh, îngrijorător în care noi, prin politicile noastre, de fapt, susținem aceste proceduri doamna Junkel Iuricene. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, vă mulțumesc pentru această ocazie pentru a discuta. Voi spune câteva. Uh, mă voi exprima în limba lituaniană pentru a mă exprima în legătură cu acest caz. Platesneme Kremliaus. Ținând cont de cazul pe 13 ianuarie într-un context, acesta trebuie fi văzut într-un context mai larg uh, în care Kremlinul are obiectivul de a se asigura că nu vor exista motive juridice sau morale pentru crimele sovietice și în cazul Lituaniei există o negare totală a ocupației Lituaniei și a eforturilor de a ne uh, uh, împiedica îngrijirea cimitirelor deportaților, de exemplu. Uh, Rusia folosește acest sistem împotriva propriilor cetățeni, însă este prima dată în care Rusia se angajează într-o teroare motivată politic împotriva judecătorilor, procurorilor dintr-un stat terț. Este o măsură hibridă Uh, pentru a se răzbuna în legătură cu condamnările care au fost uh, decise și pentru a influența uh, sentințele din viitor. Dacă Rusia nu primește un răspuns foarte clar din partea Uniunii Europene că persecutarea judecătorilor, procurorilor și oficialilor statelor terții este inacceptabilă, atunci alți judecători și procurori care lucrează pe alte uh, cauze vor fi tratați în același fel dacă Kremlinul își neagă răspund- răspunderea. Să luăm cazul zborului MH17. Am propus o audiere în care să discutăm modalitățile de protejare a sistemelor judiciare uh, europene împotriva acestor acțiuni din partea Rusiei și aș dori eh, ca domnul ministru să-mi spune de ce rezoluția din, eh, în ce sens rezoluția Parlamentului va fi foarte importantă. Observații fără microfon din partea președintelui. Eh, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt unul dintre martorii evenimentelor din 1991. Eram ministru a sănătății atunci și am văzut pe uh, cetățenii noștri răniți și uciși. Discutăm acum acest uh, caz tragic și discutăm despre statul de drept în legătură cu uh, judecătorii și procurorii europeni. Aceștia au luat o decizie și un stat terț, în acest caz Rusia, a decis să-i atace. De ce am ridicat această problemă aici la Parlamentul European? Mulțumesc domnului ministru și uh, celorlalți colegi care au prezentat uh, cazul. Trebuie să punem uh, uh capăt acestui precedent în care statele externe intervin și să adoptăm o rezoluție în legătură cu intervenția lor în uh, interiorul Uniunii Europene. Însă, în acest caz, eu cred că trebuie să discutăm acest lucru și susțin poziția domnului ministru ca Parlament European ar trebui să adoptăm o rezoluție în legătură cu poziția noastră. Ține de Parlamentul European să-și decidă uh, dosarele care uh, să fie tratate în ceea ce privește rezoluțiile. Există o procedură în acest sens. Vom uh, ține cont de acest lucru dacă coordonatorii Comisiei Libe uh, vor decide în acest sens și va depinde de Parlamentul European să adopte o asemenea rezoluție. Acest caz uh, are un impact asupra uh, principiilor de bază, independența justiției fiind un principiu de bază al statului de drept, judecătorii sunt uh, protejați indiferent de cost în momentul în care se exprimă în cauzele penale. În ceea ce privește tragerea la răspundere a celor uh, vinovați de uh, aceste crime. În refin acum la domnul ministru pentru observațiile de încheiere în legătură cu conversația noastră. Mulțumesc, uh, domnule președinte, aș dori și eu să mă exprim în limba lituaniană. Aș dori să mulțumesc domnului președinte și membrilor comisiei dumneavoastră. Apreciem susținerea dumneavoastră, doamna Metzola, doamna Sipel, doamna Intveld, domnule Breyer, acordăm uh, importanță majoră solidarității și unității europene. Ne bucurăm că toată lumea înțelege că procurorii și judecătorii lituanieni sunt procurorii europeni care merită să fie protejați. Îi răspund doamnei Intveld uh, rețeaua europeană a Consiliilor pentru Magistratură sus, au discutat uh, și au, au trimis o notă specială Comisiei dumneavoastră. Se, ce, s-a discutat ce s-ar putea întâmpla acestor judecători și procurori. Putem să ne imaginăm un scenariu prin care aceștia ar trebui să uh, călătorească în state terțe și uh, au riscul de a fi arestați. Uh, în ceea ce privește datele, nu intru în detalii, însă, da, ă, datele europene sunt utilizate în acest ă, caz și nu doar. Din nou, ă, exprim satisfacția de, pentru că mă pot afla aici pentru a vă prezenta situația și sper ca dumneavoastră să aveți o inițiativă unei rezoluții în plen. Mulțumesc uh, membrilor lituanieni care au participat la această discuție. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule ministru. Domnule Breyer, dacă aveți observații complementare, atunci uh, îi dăm din nou cuvântul domnului ministru. Am înțeles corect că presupuneți că Rusia a folosit uh, date europene în anchetarea acestor judecători. am spus că a, trebuie să pornim de la prezumția că datele europene au fost folosite în acest sens, da. Elementele pentru evaluarea politică, deci avizul politic al acestei comisii și după aceea ale Parlamentului European sunt uh, prezentate. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. A fost foarte bine că am auzit uh, prezentarea acestui caz din partea unui stat membru care respectă, vrea să apere principiul independenței judiciare din partea Ministrului de Justiție, din partea domnului Iankevicius. Îi mulțumim, vă mulțumim tuturor mai avem încă un punct pe ordinea de zi în ceea care privește curtea de conturi. Va fi ultima parte a sesiunii din această după masă. Le mulțumim uh, domnului procuror, domnului ministru, le urăm, uh, le mulțumim și le spunem la revedere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 Okay, colleagues, I'm very... Stimați colegi, mă bucur foarte mult să văd că cel puțin câțiva colegi sunt încă în sală. Pentru ultimele două puncte de pe ordinea noastră de zi voi prezida eu uh, reuniunea pentru că președintele nostru, Juan Fernando, a trebuit să fie prezent în altă parte. Următorul punct este Raportul, raportul de informare al Curții de Conturi Europene, provocări pentru o politică eficace a UE în domeniul securității cibernetice. Urmărim uh, munca Curții de Conturi ca mm, partea procedurii de descărcare pentru agențiilor EDPS și a Comisiei. De interes pentru Comisia noastră, pe lângă uh, caracterul conform, al uh, conturilor și descărcarea acestora este examinarea performanța organismelor Uniunii în, din punct de vedere al eficienței și randamentului. Dau cuvântul uh, domnului Tome, care va prezenta acum uh, documentul Curții de Conturi, publicat în mai anul curent și după aceea voi da cuvântul tuturor eurodeputaților care doresc să ia cuvântul. Domnule Tomei, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, doamne, domnilor, și domn, doamnelor și domnilor deputați, este o plăcere pentru mine să compar în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta documentul de informare pe, pe, pe care l-a publicat uh, Curtea de Conturi în martie, unde uh, Uh, prezentăm provocările din Uniunea Europeană pentru a avea o politică eficientă în domeniul securității, eficace în domeniul securității cibernetice. Uh, lucrăm în diverse domenii uh, care susțin prioritățile Uniunii. Într-un trecut nu foarte îndepărtat, a trebuit să creăm o echipă specializată de audit cu obiectivul de a Uh, trata aceste uh, aspecte legate de criza economică și, social, și financiară. Un domeniu care uh, era nou pentru noi. Acum începem să lucrăm în uh, domenii legate de securitate, apărare, domenii care sunt relevante și prioritare în Uniune și care uh, care reprezintă provocări pentru Curtea de Conturi și precum și pentru celelalte instituții. Dincolo de documentul pe care vi-l voi prezenta acum, vă invit să consultați analiza numărul 9 din 2019 în legătură cu apărarea europeană sau rapoartele recent publicate în ceea ce privește controlul frontierelor și sistemele informatice, sistemele de informare în ceea ce privește libertatea și controlul frontierelor. documentul de informare pe care vi-l prezint astăzi nu este o, un audit, este o trecere în vedere a ă, studiilor noastre care ne servește nouă ca Curte de Conturi, conturi pentru a pregăti următoarele audituri în acest domeniu, însă uh, a fost uh, uh, consultat și aprobate și de alte părți interesate. Pentru realizarea acestor lucrări am avut acces la documente publice, am avut întrevederi cu interlocutori din autoritățile publice care se ocupă cu aceste aspecte rapoarte de analiză, precum și un sondaj elaborat de serviciile noastre um, către entitățile superioare de fiscale ale statelor membre. Uh, securitatea cibernetice este, securitatea cibernetică este o provocare extrem de actuală. Suntem din ce în ce mai uh, expuși acestor atacuri cibernetice. Securitatea cibernetică uh, trebuie să fie în centrul preocupării Curții de Conturi Europene. Uh, am studiat uh, domeniul foarte complex al securității cibernetice și am identificat 10 provocări importante care ar putea să fie grupate în patru rubrici importante. În primul rând, cadrul politic și legislativ, în al doilea rând, cheltuielile publice și finanțarea și, în al treilea rând, Uh, rezistența și un răspuns eficient în fața atacurilor și incidentelor cibernetice. În legătură cu cadrul politic și legislativ, trebuie să menționăm și ecosistemul complex al Uniunii Europene în acest domeniu al securității cibernetice. Sunt mulți actori care interacționează și aici trebuie să avem o viziune globală a tuturor instituțiilor, comisiilor și agențiilor din statele membre din Uniunea Europeană. Acest lucru este o provocare majoră, însă credem că putem să oferim acum o viziune care poate să fie utilă cititorilor. În anexa 1 a raportului nostru, Uh, vedeți uh, structura extrem de complexă pe care am găsit-o. O altă provocare importantă în același domeniu este aceea evaluării și cuantificării eficace a impactului pe care îl au acțiunile realizate, ceea ce ne poate duce la o tragere la răspundere corespunzătoare. E nevoie de obiective măsurabile și date, măsurabile și date fiabile, lucru care nu se întâmpla până acum. În plus, cadrul legislativ este în continuare fragmentat, nu este complet și nu există o coerență de plină în transpunerea legislației Uniunii la nivelul statelor membre. Toate acestea obstaculizează utilizarea la maxim a potențialului său. Un alt element important este acela că legiuitorii ar trebui să poată prevedea mai ușor viitoarele evenimente pentru a ține cont de ritmul cu care avansează tehnologia și amenințările cibernetice și ai putea oferi un răspuns mai ușor. Dacă Uniunea dorește să atingă obiectivul de a deveni mediul digital cel mai sigur la nivel mondial, atunci ar trebui să facă față provocărilor uh, reprezentate de cheltuielile publice și asta se poate face cu eforturi financiare susținute. În primul rând, nivelul de investiții trebuie să fie ajustabil în funcție de obiectivele dorite și asta înseamnă o creștere nu doar a investițiilor globale în securitatea cibernetică, investiție ce a fost limitată și fragmentată la nivelul UE, și, în același timp, o îmbunătățire a impactului său profitând în special de rezultatele în domeniul cercetării și garantând o selecție și finanțare a proiectelor și noilor companii emergente. E important să avem o viziune de ansamblu clară a cheltuielilor Uniunii și a statelor membre pentru a identifica toate lacunele existente. Faptul că la momentul actual nu avem un buget specific al Uniunii care să fie alocat strategiei securității cibernetice ne face să nu avem nici măcar o idee clară în legătură cu felul în care se fac aceste investiții și uh, ce sume sunt disponibile. E nevoie de resurse suficiente și pentru principalele agenții europene care au de-a face cu acest domeniu, ENISA, Europol um, și CERT, uh, UE. Toate aceste agenții sunt extrem de importante. O altă provocare destul de complexă în acest sens este aceea a captării și uh, menținerii resurselor umane pe teritoriul nostru. Toate acestea pentru a putea ajunge la o societate rezistentă din punctul de vedere al ciberneticii, a amenințărilor cibernetice și uh, trebuie corectate deficiențele la nivelul guvernanței care pot apărea atât în sectorul public cât și privat. Guvernanța în acest domeniu reprezintă o bună gestiune a amenințărilor și a riscurilor, o întărire a capacităților, o sensibilizare necesară și o coordonare adecvată, precum și un schimb de informații. Un model bun de guvernanță afectează în mod clar capacitatea noastră de a răspunde în fața atacurilor cibernetice și de a limita numărul lor. De aceea este absolut esențial să îmbunătățim capacitățile și conștientizarea în rândul societății. Educația și formarea sunt uh, piloni absolut fundamentali. Pe de altă parte, ar trebui să avem uh, o climă de încredere reciprocă între diversi actori în domeniul securității cibernetice, actori care sunt foarte numeroși la diverse niveluri. Comisia Europeană consideră că nivelul de coordonare generală nu este suficientă și ar trebui îmbunătățită. Unele companii, în general, au dat dovadă de reticență pentru a partaja informații legate de atacuri cibernetice, pentru că aceasta le-ar putea afecta reputația. Și asta, bineînțeles, face ca problema să fie și mai mare. Iată de ce îmbunătățirea schimbului de informații și coordonarea între sectoarele public și privat rămân în continuare o provocare esențială. În ciuda tuturor acțiunilor realizate până acum, Sistemele digitale sunt atât de complexe la momentul actual încât uh, prevenirea oricărui fel de atac este pur și simplu imposibilă. Iată de ce trebuie să se dea un răspuns eficace acestor incidente și pentru asta e nevoie de o detecție uh, din timp și o rapiditate de reacție, pentru care e nevoie de o coordonare între statele membre și instituțiile europene, precum și de o gestiune de criză coordonată. Un element absolut prioritar este reprezentat de protecția adecvată, eficace a infrastructurilor critice și a funcțiilor sociale de bază. Astfel de exemple ar fi, de exemplu, interferențele în procesele uh, electorale sau campaniile de dezinformare. Documentul informativ pe care îl prezint uh, astăzi aici în fața dumneavoastră include mult mai multe detalii pentru dumneavoastră cu o analiză detaliată făcută de Curtea de Conturi în legătură cu toate aceste domenii și priorități pe care tocmai vi le-am prezentat. Aș vrea în încheiere să vă spun că deși statele membre și Uniunea în general au făcut eforturi deosebite pentru a face față provocărilor reprezentate de amenințările cibernetice, ne aflăm acum într-un moment crucial pentru întărirea securității cibernetice și a independenței digitale la nivelul Uniunii. Obiective care ar trebui atinse fără a lăsa deoparte angajamentul nostru față de valorile fundamentale ale Uniunii. O întărire a securității cibernetice este necesară făcând față tuturor provocărilor identificate și acest lucru în mod succint ar putea însemna în primul rând întărirea cooperării, eliminarea lacunelor juridice identificate, în al doilea rând creșterea investițiilor și îmbunătățirea impactului și a eficienței sale, în al treilea rând îmbunătățirea guvernanței, a capacităților și cunoștințelor, întărind coordonarea și cooperarea între diversi actori și, în sfârșit, în al patrulea rând, garantarea unei protecții eficiente a infrastructurilor critice și a funcțiilor sociale de bază. Aș dori să închei intervenția mea mulțumind uh, pentru cooperarea de-a dreptul entuziastă și constructivă pe care am avut-o alături de Comisia Europeană, de Serviciul European de Acțiune Externă, Consiliu, agențiile ENISA și Europol, precum și Organizația Europeană pentru Securitate Cibernetică sau uh, Uh, entitățile de uh, audit din statele membre. Aș vrea să mulțumesc și comisiei dumneavoastră, Comisiei Libe, pentru interesul de care a dat dovadă și sper ca munca noastră să vă fie utilă și să reprezintă o sursă de inspirație, așa cum a fost pentru multe din agențiile pe care le-am menționat aici. Vă spuneam mai devreme că am recurs la surse diverse pentru a, a analiza această situație. Veți avea peste 100 de, 200 de referințe în diversele anexe la acest document și acolo puteți intra în detalii pe mai multe teme care apar în document. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și rămân, bineînțeles, la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări sau comentarii. Mulțumesc! Mulțumesc! cred că în prezentarea dumneavoastră apăreau foarte multe elemente interesante. Vorbeați de securitate cibernetică nu doar la nivelul agențiilor, ci și ca o provocare pentru statele membre și mă bucur că ați vorbit de investiții în diverse domenii, dar nu numai, ați vorbit și despre educație, de conștientizare, ce trebuie făcută la nivel european și al statelor naționale. Bineînțeles, Ați vorbit uh, și de buget. Nu există o linie bugetară separată pentru securitate cibernetică, dar e clar că avem nevoie de mai mulți bani și vom vedea ce ne va oferi până la urmă bugetul european. Pentru că avem multe domenii în care avem nevoie de mai mulți bani și, pe de altă parte, nu știm de unde să mai tăiem. Asta va fi o altă provocare. Oricum, mă bucur că în acest raport uh, sau în uh, lucrările pregătitoare ale curții de conturi, am auzit foarte multe elemente importante pentru noi toți. Mă uit în sală să văd dacă vreunul dintre colegi dorește să intervină pentru a vă pune întrebări și colegul nostru, Patrick Breyer, văd că dorește să o facă. Mulțumesc! Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru că ați abordat această chestiune importantă a securității cibernetice, care, după cum spuneați, este extrem de importantă, deși este destul de greu de analizat. Deci vreau să vă mulțumesc pentru aceasta. Cu internetul obiectelor, în ziua de astăzi, vedem că calculatoarele încep să influențeze lumea, realitatea noastră, în mod direct și indirect. am văzut că dacă sistemul IT nu este sigur, asta ne poate pune viața în pericol în spitale sau în alte părți și nu ne putem permite să vedem dezastrele de securitate care apar ca incidente zilnice pentru că apar astfel de rapoarte de incidente de securitate aproape zilnic. E clar, prin urmare, că există o lacună în domeniul securității cibernetice la momentul actual. Cât privește raportul dumneavoastră, văd că a fost adoptat în luna februarie anul acesta, prin urmare nu ține cont de ultimele evenimente, de exemplu directiva în ceea ce privește uh, contractele pentru furnizarea de conținuturi. Avem obligația de a oferi consumatorilor uh, update-uri, actualizări, uh, chiar și pentru problemele de securitate. Există și problema certificatelor de securitate, un mai bun sistem de IT de care e nevoie și sunt de acord că trebuie să ne descurcăm mai bine în acest domeniu. Aș dori mai multe exemple. Pe de altă parte, pentru produsele oferite consumatorilor, ar trebui ca aceștia să înțeleagă mai bine ce fel de proprietăți de securitate au produsele pe care le cumpără, pentru că la ora actuală vedem peste tot produse din China, despre care nu știm deloc dacă sunt disponibile actualizările, dacă ele sunt criptate sau nu și consumatorii n-au de unde să obțină aceste informații. Certificarea nu cred că este suficientă, deci am avea nevoie de un sistem de transparență și un sistem de etichetare pentru aceste produse din punctul de vedere al securității. Iar responsabilitatea fabricanților este un element important ar trebui să fie un stimulent pentru uh, fabricanți uh, pentru a rezolva toate problemele și bagurile care apar cu softurile utilizate. În al treilea rând, multe autorități preferă să utilizeze vulnerabilitățile existente pentru a intra pe ușa din dos și a supraveghea, de exemplu. Deci trebuie să ne asigurăm că aceste slăbiciuni dispar pentru că asta înseamnă că toată lumea poate să le utilizeze uh, și hackerii, deci e nevoie de o politică pentru a închide aceste uși din spate și pentru a elimina slăbiciunile și nu să le utilizăm. Și sunt îngrijorat de faptul că Europol, de fapt, uh, merge pe direcția contrară și se gândește mai degrabă cum să utilizeze aceste portițe deschise în spate. Mai mult decât atât, dacă e vorba de atacurile cibernetice asupra sistemelor informaționale, e clar că uh, rezistența este mult mai importantă decât să dăm o urmare a atacurilor a posteriori. Deci felul în care sunt concepute produsele pentru ca acele atacuri cibernetice să nu se producă, să nu uh, modifice sistemele, uh, este mult mai important decât să urmărim atacurile și să vedem ce s-a întâmplat după aceea. Și o remarcă critică la adresa raportului dumneavoastră, care vorbește la un capitol despre uh, retenția datelor. Vreau să vă subliniez faptul că CEJ a arătat că uh, menținerea datelor uh, la nivel general este disproporționată și uh, după toate datele de care dispunem, inclusiv uh, statisticile existente, se pare că statele membre care nu au o clauză de menținere a datelor obligatorie, precum Germania, analizează astfel de incidente la fel de eficient ca și celelalte state membre. Și atunci când au intrat în vigoare aceste legi, uh, pe de altă parte, în unele state membre, s-a văzut că nivelul de securitate nu a crescut neapărat prin implementarea legii. De aceea, astfel de propuneri uh, care se spune că ar avea efecte asupra procesului de urmărire, cred că ar trebui să fie date la o parte. Mulțumesc, uh, domnule Brian, ați uh, încercat să aflați foarte multe lucruri, să abordați multe chestiuni ceea ce este foarte bine pentru că credeam că o să terminăm chiar înainte de 5 jumate, deci mă bucur că ați profitat de timp. Acum avem și un alt coleg pe listă, domnul Sasalis. Mulțumesc, doamnă președinte, domnul Sarsalehos. Mulțumesc uh, pentru prezentare. Cred că e foarte bine că în sfârșit Curtea de Conturi evaluează o temă atât de importantă și o face din propria sa perspectivă și din uh, uh punctul de vedere al uh, uh, poziției pe care instituția sa o are în ansamblul instituțiilor. Ne spuneați că nu e vorba de un audit, e vorba de un document uh, pregătitor pentru viitoare audituri. Asta înseamnă, și aș vrea să știu dacă, începând din acest moment, aveți un plan de lucru, dacă există niște obiective, priorități definite, asupra cărora Curtea de Conturi să se centreze pentru a le evalua. Și două întrebări mai concrete. Dumneavoastră, sunteți de acord uh, să, așa cum ați menționat, să fie un buget specific în care să se țină cont de eforturile făcute de Uniune în domeniul securității cibernetice, pe lângă faptul că aceste eforturi sunt definite la nivel transversal. Și, în al doilea rând, ați vorbit despre nevoia de o alocare bugetară suficientă pentru diversele agenții care lucrează în acest domeniu. Când vorbiți despre o astfel de alocare suficientă? Vă referiți la una uh, financiară, de resurse umane sau de instrumente juridice care să poată fi implementate? Mulțumesc! Domnule Tome, aveți uh, timp la dispoziție să răspundeți la toate aceste întrebări și comentarii. Mă bucur că Comisia Libe a noului Parlament ne-a invitat Documentul pe care l-am prezentat include multe elemente, sunt mulți actori implicați, Consiliul, Comisia și agențiile și e clar că lucrurile sunt în mișcare și chiar rapid. Uh, nivelul de conștientizare este din ce în ce mai ridicat și s-au luat deja multe măsuri în acest domeniu. M-aș referi aici la câteva dintre aspectele menționate uh, legate de raportul nostru. În primul rând, procesul de certificare este o noutate recent apărută, o revizuire a regulamentului. E vorba de o schemă de certificare neobligatorie prin care statele membre trebuie să implementeze din păcate vorbitorul nu se mai aude. E o problemă cu microfonul vorbitorului. Deci, atunci când e vorba de actori mai mici, IMM-uri, de exemplu, device-uri pentru consumatorii de rând, În astfel de cazuri, probabil că procesul de certificare nu este atât de relevant și autoritățile responsabile, inclusiv comisia dumneavoastră, vor analiza felul în care această certificare funcționează v-ați referit și la internetul obiectelor și impactul asupra IT-ului în general, noile tehnologii, cum ar fi, de exemplu, noile rețele 5G, și utilizarea din ce în ce mai intensivă a device-urilor tehnologice. E clar că se va produce o descentralizare a rețelelor cu un control mai scăzut din partea furnizorilor eh, tradiționali de servicii în domeniul telecomunicațiilor. Noi făceam referință și la faptul că Uniunea Europeană este un importator net de tehnologie în acest domeniu și multe din aceste tehnologii we, you have referred. Um, uh, you can continue. Okay. You, can, you have referred also to this uh, data retention, the, the legal. V-ați oferit și la retenția de date și la cadrul legal pentru ea. Noi nu avem o poziție despre aceasta. Nu tragem concluzii despre datele pe care le-am colectat. Noi încercăm să punem la grămadă mai multe informații pe care le-am uh, adunat și uh, să descriem ceea ce am constatat. E clar însă că pentru combaterea cibercriminalității e nevoie de, câte, de ceva mm, coordonare. De multe ori e dificil să identifici care sunt criminalii, de unde vin, unde acționează și unde se situează avem problema amenințărilor hibride și avem și nevoia de a menționa, după cum am mai zis, o coordonare adevărată. Nu avem o acțiune uh, colectivă în ceea ce privește, de exemplu, uh, identificarea și transmiterea de date. Eu cred că ar fi bine să ne gândim mai departe ce se poate face pentru a îmbunătăți situația. Asta este concluzia raportului nostru despre cum se poate coordona efectiv uh, ciber Sunt multe puncte de care ați vorbit V-ați referit la reziliență, unul din punctele pe care le-am subliniat e reacția. Reacția e foarte importantă. Dar, în final, incluzând aici utilizatorii finali, trebuie să fie conștienți de riscul prin care trecem. Raportarea va fi obligatorie în general pentru toate companiile de telecomunicații, pentru providerii de internet, pentru serviciile financiare, sănătate, aviație, transport, dar uh, și pentru IMM-uri. Dar IMM-urile nu au neapărat uh, mijloacele pentru ca să poată să raporteze așa ceva, nu au mijloacele să participe din plin. Provocarea este foarte mare, dar, după cum s-a menționat, am găsit uh, o cale prin care putem uh, să investim mai bine în cibersecuritate, nu numai la nivelul UE, uh, ci și la nivel național, pentru că câteodată bugetul este amestecat cu alte linii bugetare, însă avem cifre care uh, ne arată că în SUA, de exemplu, cam 3% din PIB este alocat uh, cibersecurității, iar guvernul federal uh, a alocat de asemenea o sumă foarte mare pentru combaterea cibercriminalității. Suntem, deci, pe aceeași lungime de undă. Domnul Michel Smerț este auditorul principal în legătură cu acest subiect și vrea să vă dea și dumnealui câteva răspunsuri. Mai avem trei minute Poate doriți să vă finalizați răspunsul și după aceea domnul Farfalejo a ne-a întrebat în legătură cu planul de lucru pe care l-am pregătit. Analizăm situația și auditurile probabil că vor începe în curând, ă, la anul chiar, și ne-am gândit la mai multe posibilități ne gândim, de exemplu, la domenii cum ar fi, de exemplu, lupta împotriva dezinformării în cadrul UE, pentru că aceasta are o dimensiune transversală. Analizăm și alte domenii, cum ar fi, de exemplu, acțiunile statelor membre în vederea protejării față de diverse atacuri sau tipuri de atacuri. După cum vedeți, domeniul este enorm și fiecare capitol al raportului nostru concluzionează cu o serie de întrebări deschise care ar putea fi interesante din punctul de vedere al auditului, dar și întrebări care pot fi un ajutor pentru legiuitor, pentru definirea politicilor publice și care să ne ajute să reflectăm mai bine la aceste puncte. Bugetul specific acum pentru Uniune. Ce am văzut noi a fost că e imposibil să cuantificăm care sunt cheltuielile. Faptul că ar exista sau nu un buget specific, nu știu dacă are prea multă logică, pentru că securitatea cibernetică are legătură cu agenda globală, cu acțiunea externă a Uniunii, așa numita strategie globală, sau celelalte acțiuni care au de-a face cu dezvoltarea pieții unice digitale. Probabil că toate aceste linii bugetare vor rămâne în continuare în picioare, însă ar trebui să existe o definiție mai bună pentru a vedea cât anume se alocă și care este impactul acestor sume alocate. Așa cum spuneam și la începutul intervenției mele, nu avem un sistem foarte bun de cuantificare și Asta este o problemă. Cât privește agențiile, agențiile au anumite competențe Închei, deci, cu această remarcă uh, referitoare la agenții, așa cum a întrebat domnul Sarsalehos. S-a prezentat o propunere, de exemplu, pentru ca ENISA să acționeze în calitate de coordonator uh, pentru a oferi un răspuns al Uniunii în fața atacurilor cibernetice, însă statele membre au preferat să mențină aceste competențe importante pentru securitatea națională și ENISA jucând doar un rol complementar. Oricum, am observat că toate aceste agenții, ENISA, Europol, au dificultăți atunci când e vorba de menținerea personalului format, atunci când e vorba de carierele sau oportunitățile profesionale care sunt oferite de sectorul privat. De multe ori e vorba de agenți temporali care vin din statele membre și asta a generat o uh, uh, un nivel de rotație la resursele umane foarte ridicat și cu asta cred că pot uh, încheia intervenția mea. Suntem în întârziere, îmi cer scuze și mai avem un alt punct pe ordinea de zi, dar dacă mai sunt întrebări uh, pe care vreți să interveniți, puteți să răspundeți în două minute, vă rog, nu mai mult. Da, mulțumesc. Aș dori doar să-i completez uh, la întrebarea domnului Bryers. Ați vorbit de actualizările care s-au făcut la aplicații. Dar uh, tot ce se are, are legătură cu cibersecuritatea este o țintă mișcătoare. Dacă ne uităm la certificarea ca atare, uh, Rămâne foarte mult de făcut și vă dați seama că nu știm exact cât de eficient va fi. Nivelul uh, de care avem nevoie, uh, de, nivelul de conformitate este foarte uh, ridicat, iar directiva NIS acoperă toate, tot ce nu este acoperit de alte acte legislative. E vorba de aspecte importante pe care le analizăm din toate perspectivele. Ne-ați întrebat dacă susținem etichetarea produselor. Nu o să luăm o poziție față de acest lucru. Ne concentrăm pe responsabilitate, transparență din partea producătorilor și celor care oferă softurile și serviciile și există o obligație de, de realizare a acestor sarcini. În legătură cu celălalt punct despre retenția datelor, E un punct delicat. Perspectiva din care ne-am uitat noi a fost încercarea de a vedea eficiența cooperării transfrontaliere din perspectiva UE. Și acolo considerăm că dacă abordăm lacunele din legislație, aceasta poate să ne ajute în investigațiile și uh, anchetele pe care le facem pentru ca ele să fie mai eficiente în domeniul cibercriminalității. Îmi dau seama că e un domeniu foarte delicat și de aceea mă opresc aici. Mulțumesc și pentru că ați respectat timpul care v-a fost alocat. Să nu uităm că documentul de pregătire, în pregătirea investigației, a dus la multe remarci, la multe întrebări și ar putea să fie un indicator uh, asupra faptului că s-ar putea să trebuiască să ne întâlnim din nou, să venim cu mai multe detalii. Vă mulțumim pentru că ați venit aici astăzi. Cred că a fost un schimb de opinii foarte util și vă urez succes în munca ulterioară. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, acum ne apropiem de ultimul punct de pe agenda. E vorba de instrumentul de susținere financiară pentru gestiunea frontierelor în cadrul fondului pentru gestiunea frontierelor. Raportorul doamna Tania Fayon este aici și ne va raporta din negocierile care au avut loc. Tania, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Birgit, dragi colegi. Vreau doar să vă dau o actualizare scurtă a trialogului în care am participat, deci a negocierilor în domeniul gestionării frontierelor și a instrumentului pentru viză și gestiunea frontierelor. Sub președinția finlandeză am avut trei triloguri, un alt trilog este prevăzut până la sfârșitul anului. Dincolo de aceasta am avut patru întâlniri tehnice care sunt încă în curs. Am uh, făcut uh, câteva progrese dar totuși toate punctele politice importante au rămas încă deschise. Aceasta este așa pentru că avem doar un mandat parțial din partea Consiliului pentru negocieri, iar punctul cel mai important se referă la dimensiunea fondului. Acesta rămâne deschis pentru statele membre și depinde de negocierile pe cadrul general financiar care a fost uh, prevăzut de către Consiliu în cutia de negocieri. Am discutat de mai multe ori cu Consiliul, am protestat de asemenea că toate elementele acestei, acestui regulament propus trebuie să fie adoptate în procedura ordinară și să se decidă pe picior de egalitate în fața tuturor. Nu este acceptabil ca noi, Parlamentul, să nu avem absolut nimic de spus despre uh, dimensiunea instrumentului și că suntem obligați să înghitem uh, această cifră odată ce statele membre s-au pus de acord. Nu avem încă anvelopa financiară totală, ci doar un mandat parțial din partea Consiliului în același timp și discutăm uh, cifrele în uh, într-o manieră foarte abstractă, ceea ce nu e foarte productiv. Dincolo de multe aspecte politice care sunt orizontale și nu pot fi tratate izolat, fără să aibă un impact asupra altor instrumente financiare din, um, din domeniul afacerilor interne. A fost prevăzută de aceea o întâlnire pentru ca să discutăm despre aceste probleme. Comisia și Consiliul cer mai multă flexibilitate și mai multă eficiență. Parlamentul consideră că anumite garanții sunt necesare și trebuie să rămână pentru că nu poate să-i acorde Comisiei și nu poate să acorde statelor membre Parlamentul un cec în alb despre cum vor fi cheltuiți banii. Odată ce se va adopta regulamentul, va determina finanțarea pe următorii șapte ani și va trebui să fie corect. Parlamentul nu va avea o altă ocazie să schimbe aceste condiții. Aș vrea acum să trecem prin patru domenii importante de dezacord între instituții. În primul rând, finanțarea față de țările terțe. Aici, în general, scopul uh, finanțării acțiunilor în țări terțe prin acest instrument este problematică. Fondul este prevăzut pentru gestiunea frontierelor, care este un instrument intern de uh, gestiune și uh, noi am tot subliniat acest lucru pentru că există și alte instrumente, dar financiare, care sunt externe și care finanțează acțiuni în țările terțe și sunt mult mai mari decât acesta. Eu cred de aceea că ar trebui să se facă o legătură clară și să se spună că mandatul PE limitează mandatul total la 4% pentru țările terțe, atât pentru programele naționale, cât și pentru mecanismele tematice care sunt gestionate de către Comisie. Iar aici Consiliul și Comisia nu sunt de acord în stabilirea unei limite, nu sunt de acord să pună o limită în general. Deci noi încă suntem în discuții dacă să avem un procent prag și ce fel de prag. A doua problemă, a doua problemă de um, limitar, de neînțelegere este uh, aspectul legat de politica vizelor. Există două obiective, gestiunea frontierelor și uh, politica vizelor, iar Parlamentul European dorește să se asigure că ambele obiective vor primi suficiente fonduri pentru ca obiectivele specifice să poată să fie atinse. Susținerea călătoriilor legitime către Europa și politica de vize trebuie să fie parte din uh, abordarea noastră de prevenire a criminalității. Parlamentul crede că 20% din fonduri trebuie să fie alocate pentru obiectivul comun care este politica vizelor, iar acțiunile din partea Comisiei și din partea Consiliului nu sunt neapărat pozitive în general. Acesta este unul din elementele cruciale pentru Parlament. Un al treilea subiect, programele naționale în statele membre. Aici am obligat Comisia să înceapă o consultare a mai multor agenții pe lângă Frontex, EULISA și Agenția Drepturilor Fundamentale care au fost adăugate la lista agențiilor care trebuie să fie consultate atunci când e vorba de evaluarea programelor naționale. S-au întărit și prevederile pentru uh, căutări și salvare statele membre trebuie să țină cont de aceste uh, acțiuni atunci când, uh, când activează mecanismele financiare și când e vorba de protecția frontierelor, în respectarea principiului de non-refoulement în cadrul uh, dreptului internațional. Aici vedem flexibilitate din partea Consiliului și din partea Comisiei când e vorba de acest punct, deci vom continua discuția la nivel tehnic, iar pe patrulea punct, drepturile fundamentale, avem aici un obiectiv foarte clar de îmbunătățirea textului regulamentului cu privire la respectarea drepturilor fundamentale și non-discriminare. Un alt articol important și mai multe prevederi, precum și considerente, au fost introduse din partea noastră în acest scop. Și aici eu cred că un acord de orice fel poate să fie găsit cu Consiliul și cu Comisia. Cred că un uh, compromis satisfăcător poate să fie găsit în curând. Dar în concluzie, acordul final pe text o să fie posibil numai odată ce Consiliul ajunge la un acord pe cadrul financiar multianual, care însă nu se va întâmpla înainte de primăvară. De data aceasta, în negocierile cu Consiliul, lucrurile sunt mai dificile statele membre sunt uh, foarte încăpățânate pe pozițiile lor și uh, aceasta, din păcate, va face să sufere cetățenii. Aș dori în acest moment să mulțumesc uh, echipelor de negociere pentru susținerea oferită. A fost foarte de ajutor. Vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră și tuturor consilierilor, dar și uh, președinției finlandeze și comisiei care au încercat să ajungă la o abordare constructivă. Însă, după cum spuneam, discutăm foarte mult în abstract pentru că nu avem envelopele financiare finale și nu avem banii suficienți, din păcate, și doar un mandat parțial din partea Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc, Tania! Știm că toate cele trei domenii, managementul frontierelor, vizele, dar și uh, Uh, cerințele financiare sunt întotdeauna un subiect dificil, iar acum avem un mandat parțial pentru ele, ceea ce face lucrurile și mai complicate. Văd însă că măcar unul din raportorii din umbră este aici și vreau să-i dau cuvântul domnului Peters. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Foarte scurt o să vorbesc eu. Mulțumesc raportoarei noastre, Tania Faion, pentru cât de mult am muncit la acest dosar în reuniunile tehnice și în trialoguri, dumneai și echipa sa au reușit să sublinieze bine poziția acestui Parlament. Atâta timp cât există un mandat parțial de negociere din partea Consiliului, după cum am zis, progresul nostru va fi uh, limitat. Nu vreau să repet ceea ce a spus deja raportorul despre